Bună dimineața! Autoritățile spaniole s-au adresat președintelui pentru a cere ridicarea imunității domnului Pugimont și domnului Comin pentru a putea continua anchetele uh, penale împotriva acestor doi uh, deputați. Conform regulamentului, această solicitare va fi supusă Comisiei competente, Comisia Jurii. Trecem acum la primul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre întrebarea cu solicitare de răspuns oral privind instituțiile și organismele Uniunii Economice și Monetare, prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor funcții publice. Îi informez pe toți parlamentarii că pentru a putea folosi cartonașul albastru și pentru procedura Catch DI își pot face uh, își pot depune uh, solicitarea în mod electronic. Dau cuvântul acum autorului acestei întrebări, doamna Irene Ținali. Mulțumesc, dragi colegi. În septembrie 2019, domnul Adam Farkas și-a anunțat uh, demisia din poziția sa de director executiv al Autorității Bancare Europene, care va intra în vigoare uh, în 21 ianuarie 2020, pentru a deveni, începând cu 1 februarie 2020, președintele AFME, o companie de lobby foarte cunoscută, care, conform uh, website-ului său, este vocea serviciilor financiare europene. Uh, responsabilitățile AB se referă la supervizarea sectorului bancar european și stabilirea standardelor tehnice, implementarea uh, reglement- și implementarea reglementărilor financiare. Ceea ce înseamnă că AB este o instituție fundamentală care reglementează și supervizează sectorul financiar. Sigur că în acest sens uh, AB devine o țintă pentru lobbyști. AFME are interacțiuni uh, permanente cu autoritatea bancară europeană și în conformitate cu uh, regulile eticii, uh, Consiliul de Supraveghetori al AB a luat decizia de a impune niște restricții în ceea ce privește activitatea directorilor executive atât timp cât sunt în funcție și după ce își încheie mandatul. Aceste restricții cu privire la uh, viitoarele funcții ale domnului Farcas nu par să fie realiste. Domnul Farcas nu cred că va deveni uh, curier pentru... Uh, domnul Farcas nu cred că va deveni un simplu curier pentru AFME, dar uh, în afară de acest gen de posturi nu vedem nimic, niciun altor care ar putea să fie, um, care ar putea să fie în regulă. De asemenea, nu mi este foarte clar cine va monitoriza aplicarea acestor restricții mai ales cele care se referă la faptul că uh, domnul Farcas nu poate să aibă activități de uh, advocacy sau de lobby uh, cu autoritatea bancară europeană timp de 24 uh, de luni de la părăsirea funcției sale de director în cadrul acestei autorități. Cine va controla că nu va face asta? Din păcate, cazul domnului Farcas nu este nici primul și probabil că nu va fi nici uh, ultimul, um, ultim ca, ultimul caz de angajare în sectorul privat după o funcție publică care ridică dubii foarte serioase de um, etică. Acest mecanism de uși turnate prin care o persoană trece din sectorul public uh, în sectorul privat, dintr-o funcție în altă în sectorul public, în sectorul privat sau dintr-un sector, dintr-o poziție de supraveghetor într-una de supravegheat și invers uh, subminează nu numai credibilitatea persoanei respective, ci a întregului sistem și, foarte grav, încrederea pe care cetățenii o au în instituțiile publice. Iar această încredere a cetățenilor în instituțiile publice este baza sistemului nostru democratic și nu trebuie să tolerăm um, situații, acest gen de situații care pun în pericol credibilitatea autorităților europene și trebuie să fim vigilenți și să ne asigurăm, să garantăm că interesele private nu au putere de influență asupra acestor autorități. De aceea cerem Comisiei să facă o evaluare a practicilor din acest domeniu la nivel național și la nivel european pentru a um, preveni aceste conflicte de interese și pentru a stabili un cadru legislativ armonizat care să includă posibilitatea blocării unor astfel de mișcări um, profesionale între, între sectoare sigur însoțite cu o a, alocație temporară. De asemenea, cerem Comisiei să evalueze capacitatea autorităților de a preveni, de a aplica cu adevărat regulile de prevenire a conflictelor de interese. Uh, mă bucur să văd că rezoluția a fost uh, um, susținută de majoritatea membrilor din uh, Comisia Econ și sper că a fost un semnal clar și că și plenara va susține cu putere această rezoluție. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, în numele Comisiei, dau cuvântul comisarului Lenarcici. Vă rog! Doamnă președinte, Stimați eurodeputați, de la bun început vreau să subliniez că eu sunt în deplin acord cu dumneavoastră. Este absolut vital să promovăm standarde etice înalte în ce îi privește pe funcționarii noștri. Aceste standarde sunt vitale pentru că ele permit democrației să se dezvolte în continuare funcționarii și agenții noștri trebuie să fie imparțiali și să fie răspunzători în fața cetățenilor. Noi înțelegem că mutarea domnului Farcaș de la Autoritatea Bancară Europeană în sectorul privat a generat o serie de îngrijorări. În acest context, dumneavoastră ați adresat întrebări Comisiei cu privire la politica și cadrul juridic. De asemenea, ați uh, adus în discuție o uh, armonizare orizontală a standardelor etice în toate instituțiile Uniunii Europene. Statutul funcționarilor și normele de implementare adoptate de Comisia Europeană se aplică la toate agențiile, cu excepția cazului în care agențiile își adoptă propriile norme de reglementare, care sunt apoi avizate de Comisie. Dar fiecare agenție este o entitate juridică separată și deci independentă. Asta înseamnă că agențiile sunt uh, responsabile și independente în ce privește conformarea cu normele și au puterea de a adopta decizii individuale cu privire la funcționarii lor. inclusiv în cazul domnului Farcaș. Decizia cu privire la domnia sa a fost luată de Consiliul Supraveghetor, care a hotărât să aplice o serie de restricții după ocuparea locului de director executiv. Autoritățile naționale sunt, uh, bineînțeles, competente pentru stabilirea politicii fiecărui stat membru și uh, se întrunesc într-un for în care participă și Comisia Europeană. Așa funcționează autoritatea de reglementare. Autoritatea Bancară Europeană, ca toate celelalte instituții ale Uniunii Europene, trebuie să respecte statutul funcționarilor, iar acest statut conține un cadru de etică cuprinzător. Înainte de 2014, acest statut a fost consolidat și au fost incluse o serie de restricții după încetarea ocupării unui unei funcții în cadrul unei instituții europene. Acolo s-a stabilit că posibilele conflicte de interese sunt uh, evaluate în momentul recrutării sau în momentul încetării raporturilor de muncă de la caz la caz. Aici intră și uh, activitățile de lobby sau de advocacy în momentul în care se ia concedii din motive personale sau uh, după încetarea raporturilor de muncă. Atunci, uh, Evaluarea se face de la caz la caz. Restricțiile însă trebuie să fie bine motivate și proporționale. În fiecare caz trebuie să existe un echilibru între nevoia de a asigura integritatea relațiilor de muncă prin restricții temporare, pe de-o parte, și pe de cealaltă parte, nevoia de a respecta dreptul unui fost funcționar de a își găsi un loc de muncă, de a desfășura o ocupație, așa cum apare în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Și aici, Comisia Europeană a adoptat norme de punere în aplicare care sunt uh, permanent revizuite pentru a reflecta recomandările Parlamentului, Ombudsmanului și Curții Europene de Conturi. Așa s-a întâmplat atunci când uh, decizia cu privire la activitățile externe și la activitățile ocupaționale a fost adoptată în 2018. Vreau să subliniez și importanța transparenței. Din 2014 încoace, statutul funcționalilor prevede că fiecare instituție trebuie să publice o informare anuală cu privire la modul în care aplică restricțiile pentru foștii directori timp de un an. Aceștia nu au dreptul de a face lobby și nici advocacy pe lângă personalul instituției unde au lucrat anterior, dacă este vorba de portofoliul sau de domeniul um, de care s-au ocupat în ultimii trei ani. Comisia tocmai a publicat cel de-al cincilea raport, care vine la pachet cu alte eforturi ale Comisiei pentru a asigura un grad mai mare de transparență. Avem uh, registrul uh, transparenței, avem tot felul de informări uh, regulate. În vremea recentă, Comisia a colaborat cu ombudsmanul atunci când a făcut anchete cu privire la acest fenomen. În februarie anul trecut, ombudsmanul a confirmat că, de adevăr, Comisia Europeană are standarde ridicate în ce privește etica și transparența și a încurajat Comisia să continue să dea dovadă de același exemplu bun. În iulie anul trecut, Curtea Europeană de Conturi a emis un raport cu privire la cadrul de etică aplicabil Parlamentului, Consiliului și Comisiei. Curtea Europeană de Conturi a confirmat că, într-o mare măsură, instituțiile auditate au implementat um, un cadru adecvat și comisia este chiar foarte avansată pe această direcție. Noul colegiu își propune să abordeze noi provocări etice, să vină cu o viziune nouă și cu o hotărâre renoită. Vicepreședintele Iurova a fost uh, însărcinată de către președinta Comisiei să lucreze împreună cu Comisie și Consiliul pentru a constitui un for de etică independent pentru toate cele trei instituții care să colaboreze. Bineînțeles, colaborarea este cheie pentru reușita oricărui astfel de organism. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. Dau acum cuvântul reprezentanților grupurilor politice de la PPE, domnul Ferber. Două minute. Comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi. <clears throat> Conflicte de interese latente, așa cum se consemnează <clears throat> de la vârful instituțiilor uh, spre uh, companii private, erodează încrederea în instituțiile europene. Dar, așa cum s-a spus, nu pot să aplici nici interdicții de activare. Deci, dacă vrem ca pe funcționarii de vârf, să-i obligăm la o perioadă așa numită de răcire, trebuie să acordăm și compensații, ceea ce este un teren destul de dificil. Nu e suficient așadar ca Comisia să spună că e vorba de o agenție care are reguli proprii, ci e nevoie să ne gândim la un cadru general și regret faptul că Consiliul nu susține acest lucru pentru că în acest sens ar uh, fi nevoie și de susținerea Consiliului și ar fi bine dacă și președinția Consiliului ar susține acest punct de vedere. E nevoie ca membrilor din Consiliul de Supraveghere să uh, li se dea mai puțină marjă de manevră pentru că nu pot ei să decidă ce e acceptabil și ce nu în cazul uh, funcționarilor de vârf a instituțiilor europene. Însă, dragi colegi și dragi colegi, trebuie să avem puțin uh, grijă pentru că cine vrea să iasă la călărit uh, trebuie să curețe și grajdul și noi ca PPE am introdus într-o rezoluție clauza că acest lucru să fie valabilă și pentru Parlamentul European. Dacă un coleg uh, a activat uh, uh, într-o Consiliul de Supraveghere um, și apoi trece în industria privată de supraveghere a acțiunilor în uh, Marea Britanie și aici reprezintă o problemă și de aceea și statutul uh, um, trebuie să fie valabil și pentru funcționarii din Parlament. Mulțumesc! Are acum uh, cuvântul din partea SND, domnul Paul Tang. Mulțumesc. Astăzi uh, mă bucur să fiu uh, membru al Parlamentului. Mă simt bine Gardianul tratatelor pare să nu se uită acolo unde trebuie, iar instituția noastră o face. Uniunea Europeană are garanții puternice avem măsuri care ne pot, uh, care ne permit să um, prevenim astfel de cazuri de conflicte de interese. Însă, fără aplicare, uh, regulile rămân numai niște cuvinte pe hârtie. De aceea Parlamentul reamintește Comisiei, reamintește autorității bancare europene și opiniei publice că nu vom permite ca aceste reguli să devină nerelevante. Prin această rezoluție transmitem un mesaj clar și cerem uh, ca uh, noul post al domnului Farcaș să fie blocat și dacă uh, nu uh, se face acest lucru, suntem gata să interzicem prezența în acest Parlament. Trebuie să continuăm să uh, identificăm uh, potențialele conflicte de interese în Uniunea Europeană și să uh, avem încredere că acțiunea parlamentară uh, va continua, că, că voința parlamentară va continua și nu îi vom permite, în cazul în care își va prelua această funcție, nu îi vom permite domnului Farcaș să intre în Parlamentul European și, de asemenea, nu vom avea întrevederi cu dumnealui în următorii doi ani. Mă bucur de tot acest, de această poziție puternică pe care o avem împreună. Și vreau să subliniez un lucru. Nimeni nu va ieși cu o imagine curată din această poveste și atunci trebuie să ne asigurăm că facem cât mai puțin rău. Mulțumesc, care cuvântul în numele Renew, Luis Caricano. Thanks, Madam Vice President. Vă mulțumesc, doamna vicepreședinte. Bună ziua, domnule comisar. În timpul crizei financiare am învățat că o apropiere excesivă între cei care reglementează și cei care sunt reglementați în sectorul bancar poate să aibă efecte grave asupra contribuabilor. Nu doar pentru că sunt standarde ce vagi, ci pentru că avem aici uh, de lămurit reguli care îi afectează direct pe contribuabil. De ce aceia care stabilesc regulile le stabilesc uh, în favoarea sistemului și nu în favoarea contribuabilor? Pentru că speră ca o, la un moment dat să beneficieze și ei de pe urma lor. Avem, iată, reguli care salvează bănci, bailout-uri și care îi împovărează doar pe contribuabili. Întotdeauna investitorii sunt favorizați și contribuabilii au de pierdut. De aceea este atât de important ca Parlamentul nostru să transmită un mesaj clar și ferm. Îi felicit pe toți colegii din uh, principalele partide, pe domnul Tang, pe președintele Comisiei, pe domnul Dali, pe domnul Ferber, pe domnul Gigold, pentru că este extrem de important să dăm o rezoluție unanimă a Parlamentului, astfel vom putea să continuăm să construim, de fapt să menținem și să întărim aceste limite, aceste granițe între cei care reglementează și cei care sunt reglementați. Aceste granițe trebuie să fie extrem de vizibile, pentru că altfel suntem de râsul curcilor, domnule comisar. Dacă ignorăm aceste reguli de fiecare când se poate, nu, nu e acceptabil. De aceea Parlamentul trebuie să ia măsuri ferme. Noi acordăm toată atenția cuvenită aceste probleme serioase și vom monitoriza pe viitor modul în care se aplică statutul funcționarilor și uh, această propunere de construirea unui for etic pare foarte bună, domnule comisar. Orice ne poate ajuta în stabilirea unor limite clare între cele două tabere ne este de ajutor ar fi în beneficiul economiei, cetățenilor și contribuabilor. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Acum urmează la cuvânt uh, domnul Sven Gigold. Aveți două minute și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte! Cazul Adam Farcaș a creat uh, pe bună dreptate voltoare pentru că e vorba aici de un conflict de interese important. Dacă numărul 2 din Consiliul de Supraveghere a ABE preia un post în vârful lobby-ului bancar, ceea ce subminează încrederea în democrația europeană. Și cu cât se îndepărtează mai mult instituțiile europene de democrația locală, cu atât mai înalte trebuie să fie standardele etice. De aceea, în domeniul transparenței și a lobbyismului, Uniunea Europeană a avut întotdeauna standarde mai înalte, dar în ceea ce privește ușile turnante între lobby-uri importante, economia privată și funcții instituționale, regulile nu sunt la fel de înalte. De aceea avem nevoie de un cadru nou și cele existente sunt uh, o glumă, la fel ca și cele impuse domnului Farcaș în momentul de față. E adevărat că Comisia aplică cu stringență statutul funcționarilor și știm că faptul că cazul domnului Farcas nu a fost verificat în aprof în profunzime de comisie se datorează și faptului că și în cazul propriilor uh, funcționari uh, Comisia nu se uită cu atâta atenție și știm că acest lucru se aplică și în cadrul Parlamentului uh, European, care uh, atât în cazul deputaților, dar și în cazul unor uh, colaboratori parlamentari. Și de aceea uh, susțin această inițiativă de a elabora un cadru de reguli pentru noi înșine, aici în Parlament, pentru că atunci când uh, am discutat în prealabil de regulamentul privind transparența și prevederile sugerate de mine în ceea ce privește ușile turnante, uh, susținerea a fost destul de slabă. De aceea cred că se impune ca decizia luată de comisie să uh, fie revizuită. Și avem uh, o nouă posibilitate, pentru că numărul 2 vine și uh, de această dată din partea lobby-ului bancar și de asemenea și cazul Zabatil despre care se vorbește mult în momentul de față uh, ne preocupă și de aceea uh, toate instituțiile europene trebuie să facă curat în propria ogradă. Mulțumesc! Urmează acum domnul Joachim Cus din partea IDE. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. S-au spus deja multe, însă nu din partea fiecăruia. Și de aceea nu vreau să vin cu prea multe observații, pentru că datele sunt certe, analiza este clară și e clar că trebuie să se schimbe ceva. Dar, în opinia mea, nu se poate ca agenția în cauză să definească ea însăși regulile de rezolvare a acestor cazuri. Aceste reguli trebuie stabilite de către Comisie, Parlament și Consiliu și aici trebuie să uh, ne unim cu toții pentru că aceste probleme să nu mai apară. Și până la urmă, haideți să fim sinceri. Chiar dacă am uh, stabilit multe reguli aici, ceea ce ar costa, pe de o parte, mulți bani, așa cum a arătat domnul Ferber, costă și timp, dar dacă în cazul persoanelor vizate nu există acea senzație că ceva nu miroase bine, atunci nu vom găsi o soluție adecvată. Cazuri de funcționari care trec în industria privată trebuie să fie rezolvate de acele persoane și de aceea solicit uh, fiecăruia uh, o analiză mai aprofundată, astfel încât să nu se mai întâmple astfel de lucruri. Mulțumesc! Din partea Buengel are acum cuvântul domnul José Guzmão, Obrigado, senhora presidente. Nós apoiamos. Mulțumesc. Susținem rezoluția pe care Parlamentul European a pregătit-o și poziția din această rezoluție. în 2008, când președintele Comisiei uh, a spus că este foarte important să reechilibrăm influența uh, instituțiilor financiare asupra uh, procesului legislativ. Era domnul Barroso în acea perioadă și apoi am aflat că am, s-a dus să lucreze pentru Goldman Sachs. Deci nu este primul și nici ultimul caz. Este o problemă endemică. Uh, din păcate, procesul se înrăutățește din ce în ce mai mult, mai ales atunci când ne uităm la influența instituțiilor financiare și acest lucru este valabil pentru multe organisme uh, de reglementare, pentru multe autorități de reglementare. De aceea, în cazul specific al domnului Farca și al autorității bancare europene, situația este cu adevărat una nefericită și uh, el nu ar trebui să poată să-i contacteze pe cei care lucrează la autoritate timp de mm, o anumită perioadă de timp. Sunt restricții foarte clare. Dar probabil că nu este împiedicat să-și, să-și comunice bazele de date din telefon colegilor. Sunt foarte multe restricții care nu sunt neapărat uh, întotdeauna aplicabile. După cum Știm, uh, Autoritatea Bancară Europeană este o autoritate de reglementare centrală și domnul Farcaș va putea să utilizeze niște informații foarte uh, valoroase și e interesant de văzut ce preț va primi în schimbul acestor informații. Uh, Știm că principiul independenței este deosebit de important, este baza instituțiilor democratice. Prin urmare, nu putem uh, să uh, stăm cu brațele încrucișate, iar atunci când este vorba de autoritatea bancară europeană, e clar că această autoritate poate, fi, poate ajunge să fie dominată complet de instituțiile financiare. Și mă gândesc și la deciziile pe care le ia AB în legătură cu Banca Santander. Efectele pot fi nenumărate. De aceea, ceea ce discutăm astăzi aici este de fapt dreptul de a pleca dintr un dintr-un mandat uh, într-o autoritate de reglementare către un mandat într-un organism de lobby cei care lucrează în, în instituțiile publice trebuie să beneficieze de o protecție. Mulțumesc, domnul uh, Fernandez, un minut. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Domnule comisar, criza financiară recentă a scos la iveală zone gri unde sectorul financiar, supraveghetorii, agențiile de reglementare și părțile interesate um, erau cumva amestecați în interese comune și uh, se cam influențau unii pe ceilalți. Cel puțin uh, așa a perceput publicul. Anume, s-a văzut de fapt că autoritățile de reglementare nu sunt independente uh, față de grupurile de interes, așa cum ar trebui să fie și această percepție erodează încrederea în Uniunea Europeană și în proiectul european. Iată de ce, în cazul de față, este extrem de important ca noi să dăm curs acestei uh, serii de recomandări și uh, solicitări care vin în mod unanim de la Comisia Econ pentru impunerea unor standarde mai stricte de etică, pentru că ceea ce se întâmplă nu este acceptabil. O autoritate de supraveghere care ia decizii prin care uh, oamenii săi pot să meargă oriunde doresc, în orice loc de muncă, într-un organism pe care ar trebui să-l evalueze și să-l supravegheze, fără niciun fel de restricții, E bine, această decizie trebuie reevaluată, pentru că doar așa putem să-i asigurăm pe cetățeni că lucrurile la noi se fac bine și doar astfel putem să le dăm încrederea în democrația noastră și că ne asumăm răspunderea. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Damien Carem, acum un minut și jumătate. Doamnă președintă, toată lumea o spune, dar trebuie să și facem asta, să uh, punem capăt influenței opace și disproporționate a lobiștilor asupra politicilor publice. Finanțe, nuclear, sunt multe domeniile, iar lobiștii sunt organizați și la fel foarte numera, numeroși, le cunoaștem performanțele uh, în domeniul uh, bancar, în domeniul subvențiilor pentru energie, dar Trebuie să ne luptăm cu aceste forțe din umbră, pentru că nu am uh, reușit încă să punem capăt corupției și ultimul raport al Consiliului Europei din ianuarie 2020 uh, subliniază existența acestor zone gri în lupta împotriva corupției și cere mai multă transparență în contactul între puterea executivă și grupurile de interese, pentru ca influența și deciziile să fie mai clare. Pentru a regăsi încrederea cetățenilor pe care ne-o dorim, a venit momentul să punem capăt acestei um, acestui amestec între interesele publice și private. În cazul de astăzi, un înalt funcționar, domnul Adam Farcaș, care se ocupa de supravegherea uh, centrală a băncilor, nu poate să devină de pe o zi pe alta directorul principalului organism de, de lobby din uh, domeniul financiar. Nu este acceptabil. Este nevoie de reguli mai stricte care să protejeze integritatea instituțiilor noastre. Avem nevoie de perioade mai lungi de tranziție între două activități care au un conflict uh, de interese potențial, plus um, interdicția unui, unei legitimații informații de acces în Parlament. Trebuie să ne asigurăm că în momentul în care astfel de mm, situații există, să uh, poată să intervină o autoritate independentă, un organism independent. Când spunem că vrem să apărăm interesul general, trebuie să o și facem, acceptând transparența și claritatea. Și vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Angelo Cioca. Un minut. Nu și pensi de guadagnare. Nu cred că astăzi Parlamentul European, Institutul European își pot câștiga virginitatea, lăsând o alarmă când de decenii există conflicte de interese, influența lobby-ului și lipsa eticii. O spunem de ani de zile, o spun cetățenii, iar aceste instituții au fost surde ani de zile la faptul că în interiorul instituțiilor europene, a Uniunii Monetare, există o influență foarte importantă a lobbyurilor. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat, unde s-au creat uh, pagube datorită Uniunii Monetare. Au fost uh, companii care s-au închis, uh, cetățeni care și-au uh, pierdut locul de muncă datorită acestui lobby și de aceea trebuie căutată responsabilitatea acestor acțiuni, dar a erorilor și mai ales a premeditărilor care s-au consemnat în acești ani. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Alfred Sand. In the Eurozone, regulation... În zona euro, încă elaborăm uh, reglementări la nivelul întregii zone euro, de fapt, prin sunt un proces de încercare și eroare. Se dau niște texte pe care încercăm să le aplicăm cât de bine putem. Și practicile, de fapt, apar pe măsură ce piața de capitaluri, piața bancară se consolidează. Sunt interese naționale, transnaționale, interese de stat și private. Sunt presiuni extrem de complexe, astfel încât cei care arbitrează și reglementează tot acest mediu trebuie să fie absolut neutri. Agențiile, autoritățile de reglementare trebuie să fie deasupra oricărei îndoieli. Îndoieli care acum sunt uh, destul de vizibile. Procesul de reglementare însă nici el nu este lipsit de umbră de îndoieli. Cei care lucrează la aceste autorități au, bineînțeles, informații din interior pe care pot foarte bine să le ia cu ei sau să le paseze mai departe. Problema ușilor turnante este una reală. Trebuie să vedem um, ce se întâmplă cu conflictele de interese atunci când uh, cei uh, care vin din sistemul privat sunt apoi numiți în funcții publice de top. Nu putem tolera așa ceva. Zona euro are nevoie de reguli clare dacă vrem să se dezvolte sănătos. Vă mulțumim foarte mult, domnul Micula Spec și acum, un minut și jumătate. Dear colleagues. Dragi colegi, sunt astăzi aici pentru a denunța această procedură de uși turnante între instituțiile Uniunii Europene și grupuri private. Foarte des înalți funcționari europeni își părăsesc uh, posturi uh, de responsabilitate și pun la dispoziția sectorului privat și lobiștilor uh, tot bagajul lor de contacte și, de, și rețeaua pe care o au. Prea des se ignore efectul pe care îl vor avea în noua lor funcție și aceste conflicte de interese au devenit un, o problemă sistemică care pune în pericol uh, integritatea și reputația instituțiilor noastre, care ar trebui să fie un exemplu de etică și de transparență. Uh, de aceea cer Comisiei să facă mai multe pentru a preveni aceste conflicte de interese, iar curții de conturi să analizeze aceste probleme sistemice și să identifice bunele practici. În octombrie, Comisia a promis să se revizuiască uh, reglementările care privesc um, Uh, post-mandatul. Și aș dori să solicit niște lucruri concrete, un cadru juridic armonizat prin care să se aplice aceleași standarde etice la nivel european și la nivel național. În al doilea rând, stabilirea unui organism etic independent care să investigheze toate cazurile problematice. În al treilea rând, uh, o perioadă de tranziție obligatorie de 12 luni, prin care un fost înalt funcționar să nu poată să facă lobby pe lângă foștii săi colegi. Și de asemenea, un demers de transparență din partea instituțiilor publice, declarații de interese uh, și posibile declarații de evitare de conflicte de interese să fie disponibile online. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Maximilian Krah, un minut. Doamnă președinte, stimați colegi, ne aflăm uh, într-o situație destul de dificilă. Pe de o parte, toate acele critici uh, vis-a-vis de uh, trecerea de la o funcție de conducere a instituțiilor europene în uh, industria privată sunt justificate. Pe de altă parte, funcțiile publice sunt uh, acordate pe un timp limitat. Iar instituțiile publice depind de posibilitatea de recrutare a unor uh, capete luminate din uh, industria privată, care de asemenea trebuie să știe că după ce își finalizează mandatul se pot reîntoarce în industria privată. Practic, uh, problemele sunt preprogramate, iar soluția nu poate fi aceea de a reglementa în așa fel încât acești oameni să nu mai poată fi atrași. Și de aceea, așa cum spunea și colegul Cus, este a conștientiza respectivele persoane uh, arătând publicului uh, astfel de cazuri ca măsură de corecție. Dar uh, nu o suprareglementare ar fi soluția aici. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum doamna Grapini

doamnă doamna președinte. Este în tot interesul instituțiilor Uniunii Europene să prevenim frauda și încălcarea regulilor de către înalții funcționari. Trebuie să ne gândim bine la această mutare a domnului Farcaș, care ocupa o funcție importantă în Autoritatea Bancară Europeană și care peste noapte vrea să devină uh, director la Asociația pentru Piețele Financiare, care nu face decât să încerce să influențeze uh, autoritățile uh, de reglementare. Sigur, este în tot interesul Comisiei și a Parlamentului să detectăm și să prevenim astfel de cazuri. Deci vă întreb Comisia Europeană are de gând să supravegheze munca făcută de AB și de către AFME? Cum o să vă asigurați că influența domnului Farcaș nu o să fie uitată? O să avem oare un proces verbal? Vă mulțumesc foarte mult, stimați eurodeputați. Avem acum procedura Catch the Eye. Domnul Traian Băsescu, un minut

să ridic în discuție o temă, chiar dacă nu aștept un uh, răspuns imediat. În momentul de față elaborăm uh, acest pact ecologic căruia îi se vor dedica fonduri uh, interesante. Există un interes din partea diferitelor uh, foruri de lobby față de acest uh, proces legislativ și de aceea aș dori să întreb dacă în această fază uh, se face deja o distinție clară între cei care lucrează în activitatea legislativă și cei care ar putea defini viitori uh, consultanți a companiilor care vor beneficia de pe urma pactului ecologic care vor folosi aceste fonduri enorme care vor fi mobilizate, pentru că mă tem că pot uh, lua naștere diferite forme de fraude și de aceea atenționez să fim extrem de vigilenți. Mulțumesc foarte mult! Are acum uh, cuvântul pentru răspuns domnul comisar Lenarcici. Madam President. Doamna, doamna președinte, stimați eurodeputați, am ascultat cu mare atenție comentariile pe care le-ați transmis cu privire la această problematică importantă. Întâi, vreau să subliniez că noi de la Comisie nu suntem deloc indiferenți cu privire la existența posibilor conflicte de interes și uh, tratăm cu toată seriozitatea cuvenită acest caz și alte cazuri posibile de conflicte de interese. Însă, Comisia nu are în niciun fel rolul de a deveni avocatul sau de a deveni polițistul unei autorități independente, așa cum este cazul AB. Însă, sunt de acord cu unele din observațiile dumneavoastră. Întâi de toate, reprezentantul Comisiei în Consiliul de Supraveghetori, care nu are drept de vot, atenție, a încercat să fie cât mai sever posibil, a încercat să aplice restricții cât mai severe, pentru că, într-adevăr, în această speță a constatat că există un conflict de interese. Consiliul supraveghetorilor a examinat cu atenție problema și a considerat că conflictul de interese poate fi atenuat dacă impune restricții suplimentare față de cele minime care se impun de obicei funcționelor de top. Îi se uh, interzice contactul cu personalul pe care l-a avut la autoritatea bancară, activitățile de lobby. Nu intru în toate detaliile acestor restricții, dar Consiliul a trebuit să cântărească și să găsească un echilibru adecvat între interesul public, pe de-o parte, și dreptul persoanei în cauză de a-și continua activitatea profesională. Acum, printre întrebările pe care le-am auzit aici, una mi se pare că este extrem de importantă. Cine va monitoriza, cine va veghea la punerea în aplicare a acestei decizii. Să știți că Consiliul Supraveghetorilor are și o prevedere cu privire la implementare, iar restricțiile care vor fi impuse vor fi comunicate personalului AB, care va trebui să îi raporteze președintelui orice contact cu domnul Farcaș după ce acesta pleacă din autoritate după care AB are obligația de a informa anual publicul cu privire la aplicarea interdicției de lobby și de advocacy, publicând inclusiv lista cazurilor evaluate. Domnul Farcaș, ca orice alt funcționar, trebuie să respecte statutul funcționarului și după ce nu mai este funcționar, iar în caz de încălcare a vreunei reguli, chiar și după încetarea mandatului, dacă se constată vreo încălcare, dacă AB, Consiliul Supravegheturilor sau OLAF detectează vreo neregulă, poate să declanșeze procedură disciplinară. Deci, domnul Farcaș poate fi vizat de o astfel de procedură disciplinară, așa cum prevede statutul funcționarilor. Deci vedeți că nu lăsăm totul la întâmplare, există prevederi deja stabilite cu privire la aplicarea restricțiilor. În încheiere, dați-mi voie să reiterez că Comisia face tot ce poate pentru a se asigura că avem standarde etice ridicate în toate agențiile noastre și că avem un cadru juridic armonizat. Însă, în fiecare agenție, fiecare autoritate, în cazul de față avem Consiliul de Supraveghetori din ABE, ei sunt responsabili de luarea unor decizii uh, individuale cu privire la restricțiile post-contract, post-angajare. Deci, Consiliul supraveghetorilor din Autoritatea Bancară Europeană este cel responsabil cu monitorizarea aplicării deciziei. Și, în fine, vă asigur, Comisia Europeană întotdeauna se străduiește să îmbunătățească cadrul existent. Cadrul este permanent uh, examinat și analizat și, după cum spuneam, vom uh, constitui acel for, acel uh, organ de etică independent și așteptăm cu interes să colaborăm cu Parlamentul European, cu Ombudsmanul și cu alte instituții în acest proces. Mulțumesc! Cam debate. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar. Declar închisă această dezbatere. Am primit un proiect de rezoluție care va fi supus la vot astăzi. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, anume dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, democrației și statului de drept. Prima dezbatere se referă la Burundi, în special libertatea de exprimare. Vă amintesc că puteți uh, solicita cuvântul, puteți uh, solicita chiar și uh, o interpelare cu cartonaș albastru, fie în mod obișnuit, fie pe cale electronică. Aveți aparatele respective la intrarea în sală. Îi dau acum cuvântul doamnei Ellie Jones. Două minute, vă rog. Mulțumesc. Dragi colegi, Burundi este o țară frumoasă care a suferit foarte mult. Raportul Comisiei pentru Reconciliere a uh, identificat 4.000 de uh, morminte colective. Rolul libertății de exprimare și rolul presei sunt deosebit de importante, sunt elementele de bază ale democrației și ale unui proces durabil de pace. Dezbatem acest, uh, acest subiect astăzi în urma celui mai recent exemplu de reprimare a libertății de exprimare din Burundi. Procurorul general al țării a cerut o sentință de 15 ani pentru uh, patru jurnaliști și uh, șoferul lor care au fost arestați. Aceștia au fost arestați în luna octombrie când se ocupau de conflictele dintre rebeli și forțele guvernamentale și au fost acuzați de complicitate la subminarea statului. Încere, înțeleg că, au fost, că n-a fost uh, prezentată nicio dovadă în acest sens. În iulie 2016, un alt uh, reporter, Jean Pijiriman, a dispărut și nu s-a mai auzit nimic despre el. În, în 2015, Christoph Nexabahizi și soția sa și cei doi copii ai lor au fost asasinați în uh, casa lor din capitala Bujumbura. Și nu s-a făcut nimic pentru a fi, uh, pentru a fi, a fi prinși ucigașii. De asemenea, activistul Germain Rukuki a fost uh, uh, condamnat la 32 de ani închisoare. Cerem guvernului să uh, îi elibereze pe acești ziariști și pe acești activiști pentru drepturile omului și asta fără nicio condiție. Uh, alegerile vor avea loc în 2020. Este un moment important uh, pentru uh, Burundi. Uh, președintele actual a mm, menționat că nu va dori un nou mandat, însă este nevoie de um, reforme clare. Um, cer uh, statului Burundi să creeze creeze condițiile necesare pentru o democrație reală și salut eforturile ziariștilor și activiștilor pentru drepturile omului care lucrează în acest sens. Vă mulțumesc! Îi dau cuvântul acum celui de-al doilea autor al rezoluției, doamna Ana Fotiga. Un minut. Burundi este una dintre cele mai sărace țări din lume. și proiectul nostru foarte detaliat de rezoluție arată care este situația de acolo înaintea alegerilor prezidențiale și parlamentare. Situația atât a apărătorilor drepturilor omului, dar și a jurnaliștilor este într-adevăr uh, îngrijorătoare și nu ne putem imagina că ar putea exista alegeri libere fără ca aceștia să poată prezenta informații adevărate și de încredere publicului. Își dori să-i felicit pe colegii mei pentru acest excelent text al rezoluției. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul doamna Maria Arena, două minute. Politico-Burundian. Criza politică din Burundi are un impact devastator asupra populației. Drepturile economice și drepturile fundamentale sunt încălcate. Din 2015, aceste drepte fundamentale, precum cel de la vot, nu mai pot fi exercitate. Opozanții politici, în sens larg, au fost amenințați, exilați sau încarcerați sau chiar executați rapid. Spațiul pentru societatea civilă și media se restrânge tot mai mult. Pe 22 octombrie, patru jurnaliști, Cristin Kamikazi, Agnes Ndiruba, Terence Poponzei, Ejid Harimana, precum și șoferul lor, Adolf Masabarakiza, au fost arestați și acuzați de um, atentat la siguranța statului, asta în 2019. Un alt jurnalist din grupul Iwaku este dispărut din 2016 deci asasinate, dispariții, este de fapt uh, o încălcare sistematică a autorităților a drepturilor omului. Condamnăm ferm intimidările și arestările arbitrare. Cerem eliberarea imediată a jurnaliștilor de la IOACU și a tuturor persoanelor care nu au făcut altceva decât să-și exercite dreptul la liberă exprimare. Înainte de intensificarea conflictului, cerem o uh, observatori africani acolo, cerem o anchetă imparțială cu privire la cei care sunt suspectați că au încălcat drepturile omului și cerem Uniunii Europene să ajute financiar societatea civilă din Burundi și cerem diplomaților europeni să se asigură că liniile directoare ale UE în privința drepturilor omului sunt respectate. Ei trebuie să participe la procesele jurnaliștilor și activiștilor pentru drepturile omului, vizitându-i acolo. Și să nu uităm că putem aplica sancțiuni împotriva statului Burundi, acțiuni țintite care au fost decise de către Consiliu și care nu trebuie ridicate astăzi. Ar fi un mesaj politic dezastruos. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Urmează acum doamna Villanueva Ruiz. Două minute și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Asistăm la un uh, fenomen uh, generalizat în uh, lume care se manifestă în mod diferit în funcție de țară. În Europa avem legislație care incriminează protestele, vedem apeluri și incitări la ură din partea extremei dreapta, iar în alte colțuri ale lumii vedem activiști pentru drepturile omului și pentru mediu care sunt care sunt victime ale represiunii. Vedem ce se întâmplă apoi în Orientul uh, Mijlociu, în Africa. Ei bine, în Burundi criza s-a accentuat uh, și în ultimii patru ani vedem care a fost linia urmată de uh, <clears throat> guvern, libertățile fundamentale sunt din ce în ce mai puțin respectate și asta pe măsură ce ne apropiem de alegerile din 2020. Toți deținuții care uh, sunt încarcerați doar pentru că și-au exprimat opiniile, trebuie să fie eliberați uh, imediat și trebuie pus capăt uh, tuturor manevrelor de intimidare a societății civile și cetățenilor. Putem sau trebuie să putem uh, să uh, trebuie ca oamenii să poată să apere libertatea de exprimare și de asemenea trebuie să fie respectate reglementările privind uh, abolirea torturii. Uh, Respectarea drepturilor omului este o condiție prealabilă pentru reluarea dialogului pacific, pa, pașnic îmi cer scuze, între Burundi și uh, țările din regiune. Europa trebuie să se mobilizeze și la rândul ei să se întrebe ce rol vrea să joace pe scena internațională. Europa trebuie să aibă o acțiune concretă, să-și arate în mod clar dorința de a apăra pacea, în ceea ce privește Burundi, sigur în conformitate cu recomandările privind refugiații din partea Națiunilor Unite și să putem lucra pe teren, să ne asigurăm că și companiile europene care lucrează în Burundi respectă standardele internaționale. Relațiile Europa-Africa au fost întotdeauna complexe și a venit timpul să ne angajăm într-o cooperare bazată pe o politică externă care să vină în interesul acestor țări și respect, cu respectarea drepturilor lor. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Arba Cocalari. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Libera exprimare reprezintă o condiție sine qua non pentru democrație și o societate liberă. Suntem mulți aici cei care constatăm că această tendință este în scădere în conformitate cu indexul la nivel global. Există din ce în ce mai multe situații în care aceste drepturi nu sunt respectate. Burundi este una dintre țările în care presa liberă și libera exprimare sunt um, subjugate, unde oamenii suferă represalii, la fel și apărătorii drepturilor omului, ceea ce se întâmplă din ce în ce mai des. Um, mass media deseori este controlată de stat. În octombrie <clears throat> au fost uh, um, încarcerați patru jurnaliști și șoferul lor. Nu putem sta cu mâinile în sân atunci când uh, se întâmplă astfel de încălcare ale drepturilor omului zi de zi în lume. Trebuie să facem presiuni politice, mai multe presiuni politice asupra Burundi pentru ca acest stat să-și respecte obligațiile internaționale, iar jurnaliștii să fie eliberați de îndată. Ce poate face Uniunea Europeană? Noi, în Uniunea Europeană, trebuie să, sau din Uniunea Europeană, trebuie să susținem societatea civilă de acolo și să arătăm cu degetul asupra încălcărilor. Asta este responsabilitatea noastră. Trebuie să avem grijă să trăim într-o lume în care democrația și drepturile omului să funcționeze, iar uh, lipsa de libertate să fie combătută. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Ial Christoph Oitjen. Mulțumesc. În luna mai acestui an au loc alegeri și uh, cum se întâmplă în deseori, situația se agravează. În Burundi însă, situația este tensionată deja de mai mulți ani. Drepturile omului și a cetățenilor sunt călcate în picioare în Burundi. Membrii opoziției, jurnaliști, activiști pentru drepturile omului sunt întemnițați, aduși în fața justiției și uneori pur și simplu asasinați. Și nu avem voie să Um, ne îndepărtăm privirea și trebuie să vorbim clar și răspicat. Colegele mele au uh, enumărat uh, cazuri de acest gen, însă spun și eu că acești jurnaliști trebuie să fie eliberați imediat, să pentru că, doamnelor și domnilor, de a avea altă părere, a avea o atitudine critică față de cele relatate, nu reprezintă o încălcare a legii, ci este vorba de liberă exprimare, ceea ce noi protejăm ca Parlament European și de aceea spunem celor din Burundi, eliberați pe acești oameni, au făcut nimic fără de lege. Trebuie să menținem presiunea asupra autorităților din Burundi, de aceea comunitatea internațională trebuie să fie unită, nu are voie să renunțe la această presiune, iar autoritățile de acolo trebuie să se îngrijească de respectarea drepturilor omului, să facă posibile liberă exprimare, astfel încât în luna mai din acest an să poată avea loc alegeri libere într-o democrație sigură. Mulțumesc foarte mult! Are acum uh, cuvântul domnul Sean Kelly. Două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Din nou discutăm despre Burundi. Am discutat despre această țară și în trecut este o poveste tristă. Mass media este îngrădită, nu există libertate de exprimare. În martie 2016, uh, UE a hotărât să pună capăt oricărui sprijin financiar pentru autoritățile din Burundi. Au urmat alegeri boicotate de opoziție și pe care observatorii europeni le-au condamnat. Noi regretăm faptul că în continuare în Burundi nu există libertate de exprimare. În 2000 18, 2019, canalele de mass media au fost hărțuite sistematic de către autorități și până și BBC s-a retras de acolo. Autoritățile din Burundi au continuat să îi aresteze în mod arbitrar pe jurnaliști independenți. 159 este locul ocupat în clasamentul mondial al libertății media de către Burundi. Asta spune totul. Libertatea de exprimare este grav amenințată. Alegeri parlamentare și alegeri locale au loc în 2020 și problemele sunt aceleași. Pe 22 octombrie 2019, poliția a arestat patru jurnaliști pe motiv de um, conspirație și atentat la siguranța statului. Este extrem de important ca Uniunea Europeană și înaltul nostru reprezentant să ia măsuri imediate uh, și să se asigure că acea sentință de 15 ani cerută de către procuror nu se aplică jurnaliștilor respectivi. Trebuie să lucrăm mai îndeaproape cu uh, acea zonă a Africii pentru a proteja populul, populația din Burundi care suferă din cauza situației îngrozitoare de acolo. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Are acum cuvântul Doamna Isabel Santos, în numele Alianței Progresive a Socialiștilor și Democraților, un minut. Intervenție fără microfon. o włączenie mikrofonu. Președinta o roagă pe vorbitoare să-și aprindă microfonul. Libertatea de exprimare în Burundi a fost uh, atacată în mod repetat. Cazul jurnaliștilor și șoferului care au fost arestați la sfârșitul anului 2019 este doar un alt exemplu dintr-o lungă listă de încălcări directe ale drepturilor omului în această țară. Națiunile Unite, prin secretarul general și prin uh, Consiliul pentru Drepturile Omului, au tras uh, un semnal de alarmă uh, cu privire la aceste încălcări deosebit de grave. Au avut loc asasinate, torturi, detenții arbitrare, arestări arbitrare. Toate acestea sunt um, arătate cu degetul foarte clar de Națiunile Unite într-un climat care continuă să rămână unul de impunitate. Astăzi ne referim la, în mod specific la încălcări ale libertății de exprimare, care sunt un exemplu al unui climat mai general cei patru jurnaliști care au fost arestați la sfârșitul anului trecut, Kamikasi, Nidrubusa, Bozensi și Harerimana, împreună cu șoferul lor, Iată un nou caz de încălcare a drepturilor omului. Mulțumesc! Are cuvântul acum în numele Renew, doamna Haranzova. Bun. Mulțumesc foarte mult. Burundi s-a confruntat cu multiple crize în ultimii cinci ani. Cei din partea opoziției dispar, sunt torturați sau asasinați. Jurnaliștii sunt hărțuiți și arestați în mod arbitrar. Există o completă impunitate pentru făptași și zeci de refugiați din Burundi pleacă pentru a scăpa de violențe și de criza umanitară. Într-o situație deja proastă, alegerile prezidențiale din acest an riscă să genereze chiar mai multă instabilitate și violență armată. Guvernul trebuie să ia măsuri acum. Trebuie să-și protejeze populația și să prevină o escaladare a situației. Trebuie să elibereze jurnaliști întemnițați și să nu mai cenzureze societatea. Statul de drept trebuie respectat, democrația promovată, altfel țara riscă să se dezintegreze și mai mult. În aceste condiții, Uniunea Europeană nu a avut de ales și a trebuit să suspende susținerea financiară față de guvernul din Burundi. Însă nu trebuie să-i pierdem din vedere pe oamenii din Burundi. Trebuie să uh, cooperăm cu ONG-uri pentru înlăturarea crizei umanitare și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a susține un proces electoral pașnic. Mulțumesc foarte mult din partea verzilor. Urmează doamna Alice Kunke, un minut. Eu e tacksam over at vi... La microfon. Da, eu sunt uh, recunoscătoare pentru faptul că în Uniunea Europeană reușim să atragem atenția asupra ceea ce se întâmplă în Burundi ca să nu rămână nespus. Persecuția jurnaliștilor însă trebuie să se oprească. Guvernul trebuie să îi elibereze pe toți jurnaliștii închiși. Noi putem să ne folosim de instrumentele și mecanismele Uniunii Europene astfel încât să influențăm acest rezultat. Și vreau să invităm toate statele membre să susțină asociațiile jurnaliștilor și mișcările femeilor și pe toți activiștii pentru drepturile omului din Burundi. Trebuie să aplicăm cu adevărat acordul de la Arusha și trebuie să susținem societatea de acolo astfel încât să existe un dialog. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Acum, în numele conservatorilor europeni, are cuvântul domnul Richard Czarnecki, un minut. Eh, pani comisajul. Mulțumesc Doamnă președintă, domnule comisar, am fost în Burundi, dar și în țările vecine, Rwanda, Tanzania, precum și în Republica Democratică Congo. Cred că pot spune că cunosc bine situația din această țară, o țară cu o lungă istorie, regatul Tuții s-a născut în această țară înainte de uh, nașterea multor state um, europene. Cred că este foarte bine că astăzi Parlamentul European vorbește despre Burundi, face un apel pentru eliberarea jurnaliștilor, face un apel pentru organizarea de alegeri libere în primăvara acestui an, dar în plus mai este ceva de salutat. Noi menționăm că există și mecanisme care pot face presiune și anume stoparea ajutoarelor financiare pentru o țară care nu respectă reglementările. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Castaldo acum, dar nu-l văd în sală. Ceea ce înseamnă că îi dau cuvântul acum domnului Carlos Zorinio. Un minut. Mulțumesc alegerile bat la ușă în Burundi, ceea ce a făcut ca situația din uh, țară să devină mai tensionată. Guvernul se folosește de poliție pentru a uh, restrânge libertatea de expresie. Lucrăm pe baza rapoartelor Națiunilor Unite și pe baza rapoartelor unor ONG-uri. Libertatea de exprimare este pusă sub semnul întrebării. Mai mulți jurnaliști au fost uh, arestați, cei care nu sunt de acord cu poziția guvernului. Mulți jurnaliști nu-și mai pot exercita profesie. În mai au loc alegeri, care însă trebuie să se desfășoare în mod democratic. Și de aceea aș ruga SAE să se activeze aici, în, uh, date fiind uh, sancțiunile UE și ale Națiunilor Unite. Acestea trebuie să fie implementate, iar încălcarea drepturilor omului în Burundi să fie pedepsite. Pacea și democrația sunt importante pentru ca țara să iasă din această spirală endemică a uh, sărăciei. Mulțumesc. Urmează domnul Bannon. Mulțumesc. Burundezii continuă să vadă cum drepturile sunt încălcate în mod grav. Raportul ONU din anul trecut arăta că poliția, serviciile secrete și uh, partidul de guvernământ sunt responsabili de crimele, disparițiile, arestările arbitrare ale unor politicieni uh, din opoziție, presupuși sau declarați, și a familiilor lor. Unul dintre cele mai mari abuzuri uh, vizează libertatea de exprimare. Licența BBC-ului a fost revocată de către autoritățile burundeze, care nu dorește ca cetățenii să primească informații de la acest canal. Nici măcar copiii nu sunt în siguranță. Trei eleve au fost arestate anul trecut pentru că se spune că l-au uh, căutat pe Google pe președintele lor. Și um, s-a declarat oficial că și astfel de cazuri vor fi pedepsite pe viitor jurnaliștii, organizațiile media sunt amenințate. Patru jurnaliști și un uh, șofer sunt amenințați cu o pedeapsă de 15 ani doar pentru că și-au făcut profesia. Noi trebuie să cerem eliberarea acestor uh, jurnaliști, încetarea persecuțiilor opozanților politici și restaurarea libertății de exprimare. Burundi a semnat Convenția Internațională cu privire la drepturile civile și politice, care uh, consfințește libertatea de exprimare. Este un lucru absolut critic pentru că urmează alegeri prezidențiale, vrem ca ele să fie libere și corecte. Este singura cale către o societate pașnică și democratică. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul domnul Nathan Gill. Un minut jumate. Mulțumesc. Mi se pare puțin ciudat că suntem astăzi în Parlamentul European de la Strasburg, vorbim despre libertatea de exprimare în Burundi, când de fapt, din cauza unei reguli stabilite de acest Parlament în această săptămână, eu nu pot să mă exprim prin afișarea propriului meu steag național pe uh, masa din uh, hemiciclu dând lecții națiunilor, uh, dăm lecții națiunilor despre libertatea de exprimare în timp ce noi înșine negăm colegilor dreptul de a arbora cu mândrie steagurile naționale. De ce e frică Uniunii Europene? îi este frică că națiunile vor fi mai puternice. Atunci mai bine să facem întâi curățenie în propria noastră ogradă. Noi, britanicii, plecăm și ne luăm și steagul cu noi. Nu mai fiți ipocriți și permiteți celorlalți colegi din Parlament să se exprime și să exprime și vocea electoratului lor și identitatea lor prin arborarea stagului național pe uh, Uh, mesele din hemiciclu. Mulțumesc, are cuvântul acum uh, doamna Nina Ghil, un minut. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mi-e greu să urmăresc această prezentare, însă aș dori să mă concentrez asupra Burundi, asupra acelor uh, jurnaliști, Cristin Kamikaze, Agnes Nidiluza, Terence Moponze, Egide Haterimana. Au fost jurnaliști care au criticat guvernul și acum se confruntă cu posibile uh, pedepse de 15 ani de închisoare și au fost uh, acuzați de subminarea puterii de stat. Dar de fapt, aceste măsuri uh, au menirea de a evita ca lumea să știe despre încălcarea serioasă a drepturilor omului în Burundi. De aceea, întrebarea mea adresată Comisiei este ce va face SAE pentru a face presiune asupra Guvernului pentru eliberarea acestor jurnaliști. Ce <clears throat> pârghii va folosi, de pildă, banii din Fondul European uh, pentru Dezvoltare pentru a se asigura de acest lucru. Iar în ceea ce privește alegerile din uh, mai, cum uh, vă veți asigura că președintele Nkunziza va proteja ce a mai rămas din libertatea de exprimare? Doamnă președinte, este poate ultima mea intervenție în această plenară și a fost o onoare pentru mine să vorbesc în numele celor care nu o pot face. O platformă pentru a vorbi despre abuzurile la adresa drepturilor omului de peste tot în lume. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Bald. Szanowna Pani Przewodnicząca, wolno... Mulțumesc, doamna președinte. Libertatea de exprimare este o valoare esențială pentru că este o valoare fără de care democrația nu poate să existe. Trebuie să putem cunoaște adevărul. Oamenii au fiecare dreptul la acest adevăr. Este un drept fundamental. Din păcate, autoritățile burundeze nu permit să existe libertate de exprimare și manipulează opinia publică, iar cei care încercă să transmită informații peste graniță sunt torturați, violați, executați sau condamnați la închisoare pe viață. Nu există niciun fel de respectare a drepturilor omului din partea guvernului burundez. Nu există democrație. Democrația acolo e ceva foarte fragil. Comisia și Parlamentul European ar trebui să supravegheze situația din Burundi înainte de alegeri, astfel încât acestea să nu fie manipulate și ca libertatea de exprimare să revină din nou. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Fabio Massimo Castaldo, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. 2020 ar putea fi un an de mari schimbări pentru Burundi. Iată că, în sfârșit, pe 20 mai ar trebui să aibă loc alegeri prezidențiale și parlamentare. După o etapă teribilă, începând cu contestarea alegerilor în 2015, între timp, Burundi este locul unde se încalcă grav drepturile omului Președintele Ngurunzisa a, a încercat să se mențină la putere prin diferite încălcări ale drepturilor omului. În mai 2019 a început o lungă etapă de um, represiuni politice la adresa um, celor care protestau, astfel încât mulți jurnaliști independenți se confruntă cu intimidări și procese sumare. Vreau să-mi exprim preocuparea pentru aceste evoluții care au loc uh, înaintea viitoarelor alegeri. Cum se poate garanta o campanie electorală corectă pentru partidele politice dacă jurnaliștii independenți au parte de represalii. Se încalcă toate acordurile internaționale, dar și chiar Constituția Burundi, subminând orice fel de încercare de conciliere. De aceea, vocea Uniunii Europene trebuie să se audă mai mult ca niciodată, insistând asupra respectării acordurilor internaționale și acordului de la Cotonou. Mulțumesc uh, foarte mult! Niebieskiej karty. Tak. Acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Socol. Vă rog, întrebare noastră, 30 de secunde. Mulțumesc, dragi colegi. Ați menționat problemele din Burundi, dar nu este singura țară în care au loc astfel de situații, mai ales în Africa, și discutăm mult despre astfel de lucruri aici în Parlamentul European. Dar, la modul serios, ce credeți că poate face Uniunea Europeană pentru a remedia lucrurile în astfel de țări? Credeți că Uniunea Europeană poate vorbi cu un singur glas pentru a influența lucrurile la nivel global? Mulțumesc foarte mult, domnule Castaldo, răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare importantă. Drag coleg, din păcate e adevărat, nu e unica țară, și dar e mai important ca niciodată să solicităm respectarea clauzelor de, pentru drepturile omului din acordul de la Cotonou și mai ales trebuie să uh, nu doar să suspendăm fondurile din uh, fondurile noastre pentru dezvoltare, ci să venim cu sancțiuni țintite pentru cei responsabili, pentru că așa cum s-a întâmplat și uh, în Ruanda, și să folosim pârghile de care dispunem pentru a asigura o poziție unită a țărilor europene. Nu putem uh, uh să acceptăm că anumite țări să negocieze pe la spate nerespectând uh, poziția înaltului reprezentant. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la interventiile spontane și are acum cuvântul domnul Pospisil. Mulțumesc, doamnă președintă. Am ascultat cu mare atenție întreaga dezbatere și sunt de acord cu colegii. Situația din Burundi este critică și mulțumesc uh, autorilor acestei rezoluții. În contextul uh, actual, uh, în care peste șase Uh, luni vom avea alegeri parlamentare și prezidențiale în Burundi. Vă solicit, domnule comisar, pe cale diplomatică, dar și cu ajutorul instrumentelor economice, să vă asigurați că aceste uh, alegeri uh, se vor desfășura în mod democratic, pentru că ne putem mulțumi să repetăm că ne plângem despre modul în care sunt uh, tratați jurnaliștii în Burundi, dar trebuie să facem tot ce este posibil pentru ca alegerile să fie cât se poate democratice. Dacă președintele actual nu dorește încă un, încă un mandat, deși analiștii mm, uh, spun că intenția sa ar fi de a se prezenta din nou la alegeri, dar asta ar încălca legislația

Mulțumesc, doamnă președinte. În noiembrie am avut onoarea să particip la adunarea parlamentară paritară a CPUE, care a avut loc în Ruanda. Era vorba acolo de viitorul relațiilor UE cu țările africane după acordul de la Cotonou. Această adunare parlamentară ACP sau la, această, uh, la acest eveniment, uh, Comisia a constatat că într-o țară vecină uh, a Ruandei, unde mm, în Burundi, se încalcă articolul 96 din acordul de la Cotonou datorită politicii represive din această țară. Este una dintre țările cele mai sărace din lume. Depinde în proporție de 50% de susținere externă. Iar Uniunea Europeană a și-a sporit uh, fondurile de ajutor de la 91 la peste 120 de milioane de euro. Trebuie să ne asigurăm că alegerile prezidențiale și parlamentare au loc într-o situație în care să nu mai uh, asistăm la represalii injuste împotriva jurnaliștilor, la dispariția unor persoane, la tortură sistematică. Trebuie ca Comisia să impună acest lucru. Mulțumesc! Are acum cuvântul pentru răspuns domnul comisar Lenarcic. Honorable members. Doamna președinte, stimați eurodeputați, vă împărtășesc îngrijorările cu privire la situația din Burundi și mi-aduc aminte că în decembrie anul trecut Consiliul a confirmat faptul că trebuie să continuăm uh, măsurile pe care le-am luat împotriva statului Burundi în conformitate cu acordul de la Cotonou. UE consideră că această criză din Burundi trebuie să rămână o prioritate pe agenda internațională și vom continua să lucrăm împreună cu partenerii din Națiunile Unite, Uniunea Africană și organizațiile regionale africane. Există semne că tensiunile vor continua să crească în uh, pregătirea alegerilor din mai. Încălcarea drepturilor fundamentale a drepturilor omului, în special libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și de asociere, continuă pe tot teritoriul țării. Cazul celor patru jurnaliști uh, închiși, a căror nume a fost menționat menționat de mai mulți uh, intervenienți, este o prioritate pentru noi în relația cu autoritățile burundeze. Am uh, discutat despre ei și nu vom uita de această problemă. Comisia de anchetă cu privire la Burundi a publicat raport, un raport în septembrie în care a denunțat atmosfera de teamă și de intimidare a oricărei persoane care nu sprijină partidul de guvernământ. De asemenea, au fost uh, lansate semnale, alarme cu privire la uh, cazuri specifice care au suscitat atenția internațională. Totuși nu cred că ar trebui să acceptăm uh, ca pe un fapt inevitabil că lucrurile se vor înrăutăți de acum înainte. Nu este în interesul nimănui și nici în interesul statului Burundi sau a locuitorilor săi. Vă asigur că Uniunea Europeană nu are nicio intenție să abandoneze Burundi. Vom continua să colaborăm la nivel internațional, vom sprijini societatea civilă activiștii pentru drepturile omului și vom ajuta populația să reziste. În următoarele patru luni, care mai rămân până la alegeri, este crucial ca Burundi să organizeze un proces electoral transparent, inclusiv și credibil, punând capăt încălcărilor drepturilor omului și impunității trebuie să se respecte acordul de la Rușa în spiritul și litera sa. Încurajez Burundi să facă acest lucru, plecând de la codul de conduită, care ar trebui să fie asumat larg de toate partidele politice. Președintele a reconfirmat intenția sa de a nu candida pentru un alt mandat. Dacă Burundi merge pe această cale, poate să conteze în continuare pe sprijinul Uniunii Europene. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Avem un proiect de rezoluție aici, pe care îl vom supune la vot astăzi. Dezbaterea s-a încheiat. Trecem la punctul următor de pe ordinea noastră de zi, o dezbatere referitoare la Nigeria, în special recentele atacuri teroriste din această țară. Vă amintesc încă o dată că pentru a lua cuvântul, pentru a cere o um, intervenție spontană, cartonaș albastru, puteți să vă folosiți fie de modalitatea obișnuită, fie de uh, aparatele electronice care se găsesc la intrarea în hemiciclu. Are acum cuvântul doamna Asitaka, încă un minut. Bring back our girls Redați-ne fetele. Vă aduceți aminte, acum uh, șase ani acest hashtag a făcut un apel uh, către grupul islamic Boko Haram să le elibereze pe cele, sute de, pe cele câteva sute de fete pe care le-a răpit. Peste 100 dintre acestea încă nu s-au întors acasă. Este un destin uh, uh crud pentru aceste fete și pentru familiile lor. Este foarte greu să ne imaginăm ce se întâmplă acolo. Nigeria a suferit de mm, violențe uh, de mult prea multă vreme. Astfel, risipindu-și potențialul de dezvoltare și potențialul politic. Nigeria ar putea fi un exemplu în regiune, având în vedere bogățiile pe care le are, însă, în loc, uh, milioane de nigerieni uh, trăiesc în frică, um, fug din țara lor sau sunt uciși. Trebuie să sprijinim Nigeria, să promovăm uh, dezvoltarea, să, uh, cooperarea regională, îmi cer scuze, și uh, dezvoltarea pe partea um, de securitate și militară, protejând înainte de toate femeile din regiune. Trebuie să oprim aceste violențe și acte de teroare. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Eric Marcart. Colegă. Mulțumesc, mulțumesc și colegilor pentru faptul că, iată, în scurt timp am reușit să agreem uh, o rezoluție comună. Cred că este important să reacționăm ca Parlament față de această situație umanitară. De la Revoluția Boko Haram, 36.000 de oameni au fost omorâți. Între timp, după Afganistan și Irak, țara figurează pe locul 3 ca și pericol terorist. 7 milioane de oameni din Nigeria depind de ajutor umanitar. Și cred că este important să spunem, da, în Nigeria creștinii sunt urmăriți datorită religiei lor, însă cred că ar trebui să arătăm în rezoluția noastră la fel că nu este vorba în Nigeria de un război al religiilor, ci de o împărțire a resurselor. Și arătăm deja că de pe acum criza climatică are o influență decisivă asupra situației economice și a situației de la fața locului. Organizațiile teroriste au succes acolo unde oamenii nu au o perspectivă și poate că am putea ajuta mai mult la fața locului și mai bine. Am senzația că politica noastră de dezvoltare de la fața locului uh, prea deseori este influențată de propriile noastre interese și nu neapărat de cele ale populației nigeriene. De aceea cred că e bine că spunem în rezoluție faptul că uh, ajutorul pentru Nigeria trebuie să aibă ca scop uh, eradicarea sărăciei. Se prea poate ca oamenii să fugă din Nigeria, dar um, eu cred că nu putem închide granițele din uh, Nigeria. Un ziar din Olanda, The Correspondent, a arătat acest uh, lucru de scurt timp. Cred că e important să ne concentrăm asupra modului în care putem să-i ajutăm pe oameni la fața locului, astfel încât să nu mai trebuiască să fugă. Mulțumesc foarte mult! Uh, bună ziua tuturor! din sală și tuturor celor care ne ascultă, potențial 500 de milioane de oameni. Domnul Bergs, am lansat o rezoluție separată pentru că oamenii din Nigeria, mai ales decapitările din 26 decembrie 2019, reprezintă o violență de nea, barbară de neimaginată. Ehm, acest parlament uh, acuză nerespectarea drepturilor omului. Dar atunci când este vorba de um, atacul la adresa creștinilor, nu o face cu a, la aceeași vehemență. Eu cred că e nevoie să recunoaștem acest lucru, să vorbim despre uh, faptele groaznice din jurul Crăciunului. Aceste fapte nu trebuie ascunse uh, prin, uh, printre multe altele. Repet, acești oameni au fost decapitați pentru că erau creștini din, de către uh, membrii unei miliții teroriste. Salut această dezbatere cu privire la situația securității din Nigeria, dar trebuie să uh, avem, uh, să acordăm atenție și situației creștinilor din Nigeria. Mulțumesc! Urmează domnul Carlos Zorinio, două minute, în calitate de autor. Point. Trivel dano causado à Nigéria por 10 anos de conflito. Vă rog. Da, mulțumesc. Conflict armate care durează de un deceniu. Boko Haram, teroriști islamici, Știm că au existat uh, numeroase victime, foarte mulți strămutați interni, șapte milioane de oameni care sunt afectați de o criză umanitară trăiesc de pe o zi pe alta. Știm că au fost uh, violențe sexuale, abuzuri fizice împotriva femeilor, fetelor, nu există acces la educație. La toate astea se mai adaugă și toată atmosfera de nesiguranță. Atacurile teroriste recente arată că noi trebuie să venim cu un sistem, cu o metodă pentru a stabiliza acest teritoriu, pentru a-i proteja pe oameni de acolo, în special pe creștini, și pentru a ajuta forțele de ordine să ancheteze și să pedepsească aceste cazuri de crime împotriva umanității. Organizațiile umanitare de acolo care încearcă să-i ajută pe cei malnutriți încearcă să ajute femeile, fetele însărcinate. Situația s-a înrăutățit însă pentru populația locală. Trebuie să ne întățim eforturile pe termen mediu pentru a avea acces la această țară. Trebuie să construim pacea, să asigurăm o oarecare pace, stabilitate economică și socială. Fluxurile migratorii înrăutățesc și ele problema. Prin urmare, trebuie să consolidăm cooperarea pentru a combate terorismul acolo. Trebuie pedepsit orice fel de extremism religios. Asta ar trebui să fie o prioritate națională pentru ei, dar și pentru noi. Situația din Nigeria este o problemă care ne afectează și pe noi din punct de vedere al securității. Știm că continentul african are un impact mai mare asupra lumii întregi, asupra noastră în special, și deci trebuie să luptăm împotriva acestui flagel. Urban képviselőtársunk a szó. Domnul Urban. Gracias, eh, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Nigeria este primul producător de petrol, cel mai mare producător de petrol din Africa un exemplu al unei țări bogate în resurse, dar unde peste jumătate din populație trăiește sub pragul sărăciei. În plus, țara este pradă violențelor, milioane de oameni au fost rămutate cu forța, femeile uh, sunt violate, exploatate sexual. Fără să mai vorbim despre actele Boko Haram, arestările apoi, uh, uh, arbitrare de către guvern, uh, îngrădirea activităților ONG-urilor în numele legii antiteroriste. Drepturile și libertățile nu pot fi puse între paranteze prin menționarea, simpla menționarea acestei combatere a terorismului. Trebuie să fie posibil ajutorul umanitar internațional și trebuie să se uh, apere neutralitatea acestor uh, ajutoare. Uh, trebuie respectate drepturile omului și trebuie de asemenea atenție, făcută atenție la distrugerea mediului. Delta Nigerului este una dintre zonele cele mai poluate din lume și asta din cauza unor multinaționale, printre altele și europene. economia, contextul actual obligă populația nigeriană să se exileze, să uh, fugă. Unii dintre cetățeni sunt uh, pur și devin pur și simplu sclavi sau sunt uh, exploatați sexual. Trebuie să nu mai acționăm doar în numele securității care ne face să mm, construim ziduri și trebuie să ne uităm mai departe la impactul global al acțiunilor europene și al acțiunilor uh, companiilor europene. Pentru a înțelege aceste fluxuri migratorii nu este suficient să um, acordăm fonduri uh, Africii. Avem nevoie de o schimbare majoră a politicilor noastre economice și geostrategice cu privire la uh, continentul african. Nu e nevoie de cuvinte goale, ci de acțiuni coerente. Trebuie să schimbăm linia și să avem o nouă politică în favoarea Africii. Mulțumesc, are cuvântul domnul uh, Zdetkovský. Vážený pane komisaři, zatímco jsme navrhovali usnesení ohledně situace v Nigerii na půdě Evropy... Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, Parlamentul European dorește să supună la vot această rezoluție privind Nigeria, la care mai adăugăm și faptul că 11 creștini au fost asasinați recent. Un act atroce. Forțele armate nu îi sprijină deloc pe cei care merg acolo în misiune. Dacă mai așteptăm uh, și această crimă la violurile, la strămutarea populației, la celelalte abuzuri și crime împotriva umanității, vedem că uh, Atmosfera acolo este îngrozitoare. Ce se întâmplă pe teritoriul nigerian este incredibil. Peste 6.000 de nigeriani au fost asasinați, chiar și musulmani. 3500 de fete și băieți uh, care au fost uh, închiși în tabere stau în condiții îngrozitoare. Uh, milioane de persoane care au luat uh, calea exilului. Asta se întâmplă astăzi în Nigeria. Statul nu controlează niciun fel forțele militare de acolo. Boko Haram este una dintre cele mai mari uh, organizații care nu fac altceva decât să comită atrocități, genocid țintit, lucru care nu seamănă decât cu regimul nazist, regimul comunist. Nu există altă comparație posibilă. Nu este la fel ca în Irak sau ca în Afganistan. Guvernul nigerian trebuie să fie în alertă permanentă și trebuie să îi cerem imperios soluții pentru rezolvarea acestei situații, pentru că nu putem uh, pur și simplu să-i dăm, să-i dăm, ci trebuie să-i și cerem. Mulțumim, domnul Benien. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Nigeria a fost, a devenit aproape un stat eșuat. Timp de decenii a existat în această s-a situat în această situație datorită <clears throat> frecușilor dintre principale partide politice. În pofida unor um, acțiuni din partea armatei, Boko Haram rămâne un risc la adresa securității. Oamenii în continuare mor din cauza atacurilor și Boko Haram țintesc și ținte din uh, Ciad sau Camerun. Decenii de conflicte vechi dintre fermieri și alte grupuri etnice au dus la exacerbarea în continuare a situației de securitate. Deci, copiii și femeile sunt cei mai vulnerabili. Deci, copiii deseori sunt recrutați de grupurile teroriste și folosiți ca soldați uh, copii <clears throat> sau atentatori. Fermierii sunt strămutați datorită acestor violențe Societatea civilă trebuie să protesteze împotriva acestor arestări arbitrare, dar autoritățile nigeriene ar trebui cele care să garanteze respectarea drepturilor civile și ale omului uh, în această țară. Președintele uh, Buhari a fost ales tocmai făcând aceste promisiuni și guvernul trebuie să le respecte. Pentru prin intermediul unei strategii cuprinzătoare, care cei drept a fost elaborată, dar nu implementată. Serviciul de acțiune externă a Uniunii Europene și statele membre trebuie să ajute prin intermediul asistenței tehnice. Astfel, ar trebui să susținem eforturile Nigeriei în lupta uh, acestei țări împotriva terorismului. Mulțumesc! Acum numele grupurilor politice. Are cuvântul pentru PPE doamna Sofsco. Acum, în ceea ce privește cartonașele albastre, aveți uh, posibilitatea să folosiți aceste cartonașe albastre după intervenții în numele grupurilor politice? Mulțumesc. În uh, Nigeria uh, jumătate din populație este creștină. În Nigeria, în Nigeria trăiește cea mai mare comunitate creștină din vestul Africii pe, de peste 10 ani uh, grupuri uh, extremiste și jihadiste ca Boko Haram și statul islamic din provincia Africa de Vest terorizează această țară. Atacurile militare vizează instituții publice, instituții religioase, școli. Uh, peste 6.000 de creștini au fost uh, uciși din 2015 de către grupurile jihadiste. Uh, ultimele rapoarte, cele mai recente, care datează de săptămâna trecută, arată că atacurile au loc mai ales împotriva staturilor creștine și cele mai recente au ucis 13 civili. Responsabilitatea pentru aceste acțiuni um, a fost revendicată de către uh, statul islamic din provincia Africa de Vest, iar pentru ultimele atacuri um, ele au venit ca niște represalii pentru moartea liderului uh, Abu Bakr uh, al-Baghdadi în Siria. Măsurile guvernamentale anunțate pentru prevenirea violențelor nu sunt eficiente. Forțele de securitate nigeriene par să neglijeze aceste persecuții sau să ignore aceste persecuții persecuții ale creștinilor. A venit momentul uh, să fie recunoscută persecuția creștinilor peste tot în lume de către comunitatea internațională. Uh, prea des uh, se folosesc uh, prejudecățile față de alte comunități religioase pentru a se uh, instiga la ură. Uh, este nevoie de acțiuni de protejare a minorităților religioase. Comunitatea europeană ar trebui să se concentreze pe dialogul interreligios în relațiile sale diplomatice cu țările terțe. Parlamentul European, European a, uh, acordat uh, premiul Zaharov unor martiri musulmani și trebuie să nu ne fie rușine să spunem lucrurilor pe nume atunci când vedem aceste crime religioase. Mulțumesc, are cuvântul Maria Arena. Mulțumesc. Nigeria este țara cea mai, cea mai populată din Africa, 200 de milioane de locuitori și se prevede că populația va crește la 500 de milioane până în 2050. Cea mai mare forță a Africii, de aceea se și spune gigantul Africii. Însă, probleme sunt Boko Haram încearcă să ocupe nord-estul, multe atacuri teroriste care în ultimii 10 ultimii 10 ani au strămutat milioane de persoane și au dus la uh, mii de vieți pierdute. Acolo problema nu este doar strict religioasă sau strict sectariană. Problema este datorată schimbărilor climatice, conflictul între agricultori, fermieri și păstorii nomazi, care se luptă pentru terenuri. Mai sunt uh, și uh, repercusiuni, uh, efecte de contaminare din spre Libia. Deci soluția trebuie să fie una globală. În primul rând, trebuie să rezolvăm problema în Libia și să punem embargo pe comerțul cu arme în acea zonă. Uh, Resursele naturale, petrolul, gazele naturale și metalele din Nigeria pot ajuta la dezvoltarea economiei, însă vă amintesc cazul Shell. Shell a fost atacată de populația din zonă pentru că Shell a provocat poluare importantă și a exploatat fără milă resursele petroliere. Trebuie să ajutăm urgent milioanele de locuitori care sunt victime ale acestei instabilități. Se face trafic de droguri, trafic de arme, trafic uh, cu prostituție și asta uh, contribuie la um, evaziunea fiscală în Nigeria. În plus, Uniunea Europeană trebuie să facă din Nigeria un partener prioritar în strategia sa UE-Africa, pentru că stabilitatea Nigeriei este primordială pentru regiune Sahel, Ciad, Camerun, Uh, toți acești vecini care au 4.000 de uh, kilometri uh, linie de graniță și acolo se um, face trafic cu toate lucrurile posibile. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult acum din partea grupului Renew, Rodriguez Ramos. Eh, eh, Mulțumesc, doamnă președinte Nigeria este țara care, după Irak și Afganistan, este cel mai rău afectată de terorism. După decenii de violență, Boko Haram a făcut ca situația să se agraveze și mai mult datorită tensiunilor etnice și religioase între musulmani și creștini, la care s-a mai adăugat și această luptă între fermieri și nomazi. Pe lângă aceste violențe se mai adaugă și deteriorarea situației, în special pentru categoriile vulnerabile, femei și copii, <clears throat> femei care suferă și de violență sexuală sau dar și copiii sunt într-o situație dramatică, sunt uh, recrutați de către teroriști, sunt folosiți uh, ca atentatori uh, sinucigași, dar sunt și arestați de miliții sau de către armată fără a avea dovezi. ONU a arătat că 3600 de copii au fost arestați, printre care și fete, iar armata nu a oferit uh, posibilitatea um, accesului la acești copii. Eu cred că aceștia trebuie predați uh, societății civile. Potriva terorismului trebuie să existe un cadru legal uh, trebuie protejate mai ales grupele de populație vulnerabile. De aceea apelez mai ales la Comisie și la statele membre ca să contribuie la o pacificare a situației. Mulțumesc! Urmează acum doamna sau nu o văd pe doamna Langenzipen și de aceea am să dau cuvântul doamnei Cecardi și dacă <clears throat> ajunge și doamna Langenzi până în uh, sală va putea să intervină. Doamna Cecardi. Mulțumesc, doamna președinte. În Nigeria, mii de creștini sunt masacrați fără mile de către fundamentaliști islamici. Terorismul lovește în Nigeria și noi suntem indiferenți. În urmă cu câțiva cu câteva zile, Boko Haram, acest grup de jihadiști, a difuzat o înregistrare video în care arată cum ucide fără milă 11 creștini. Asta chiar în preajma Crăciunului, ca un gest de sfidare față de creștinism și Occident. Agențiile umanitare spun că 30.000 sunt civilii care și-au pierdut viața și 30 de milioane sunt persoanele strămutate de la începutul acestei ofensive. Uniunea Europeană promovează pacea, toleranță și respectul reciproc, însă n-a făcut practic nimic pentru a opri această barbarie și în fiecare zi mii de oameni nevinovați riscă să-și piardă viața doar pentru că sunt creștini. Islamismul, jihadismul devorează această țară. Nu doar cei care luptă pentru ISIS, ci și alte grupări de gherilă. Uh, Păstorii nomazi ucid fără milă populația care se află în centrul Nigeriei pentru a acapara terenuri. Este o, o, un masacru care trebuie să fie stopat, iar Europa nu trebuie să privească în altă parte, pentru că acolo trebuie să intervenim pentru a apăra pe creștini de brutalitatea acestor fanatici. Mulțumesc, are cuvântul domnul Cernetschi pani przewodnicząca! doamnă komisarzu! mulțumesc. domnule comisar vorbim despre o țară cu o istorie îndelungată peste o mie, acum peste o mie de ani, obiecte din uh, fier, statuete din teracotă, o istorie lungă și frumoasă și ce a mai rămas din această țară astăzi în mâinile Boko Haram. Ce face Boko Haram cu această țară? Care e imaginea Nigeriei? O țară care suferă în urma uciderii a mii de creștini. Cred că astăzi Mesajul nostru trebuie să fie unul răsunător. Nu putem sta cu brațele încrucișate să observăm ce fac uh, teroriștii creștinilor și, de fapt, nu numai creștinilor. Avem datoria să spunem lucrurilor pe nume și să cerem autorităților nigeriene o luptă uh, fermă contra terorismului. Mulțumesc! Am ascultat intervențiile în numele grupurilor politice. Trecem acum la intervențiile individuale și de acum veți avea posibilitatea să interpelați prin intermediul cartenașelor albastre, atât uh, solicitând acest lucru atât electronic sau prin maniera tradițională. Pentru început are cuvântul domnul Vandal din partea PP. Vă rog. Doamnă președinte, Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum. Suferința creștinilor din Nigeria nu poate fi acceptată. Iar altul reprezentant pentru politică externă trebuie să arate clar față de guvernul um, burundez că lucrurile nu pot continua astfel. A sosit momentul să înghețăm relațiile comerciale cu Nigeria atâta timp cât guvernul nu îi protejează pe creștini și nu combate Boko Haram. Dar și companiile europene trebuie criticate. Nu poți să câștigi bani în această țară unde corupția și abuzul de putere sunt la ordinea zilei. Vremea cuvintelor frumoase a trecut. De ani de zile creștinii din Nigeria sunt persecutați. Ne gândim la cele 250 de persoane răpite în 2015 de către Boko Haram. Jumătate dintre aceste persoane încă nu au apărut. Aceste um, fapte reprobabile continuă și și alți creștini sau fete au fost răpite um, s-a spus uh, că singura diferență între Boko Haram și guvern este faptul că Boko Haram are deține o bombă Președintele Burani a spus că vrea să combată terorismul, însă acum trebuie făcut totul pentru a face presiuni asupra guvernului nigerian pentru că într-adevăr să combată terorismul. Mulțumesc. Are acum uh, cu domnule Vandalen. Vă rog să vă puneți căștile pentru că aveți o interpelare prin cartonaș albastru. Domnul Sokol acceptați întrebarea? Da. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședintă. Dragă coleg, creștinii sunt, de fapt, grupul religios cel mai persecutat din lume. Este un subiect care nu este corect uh, prezentat în vest, mai ales în presă. De ce? De ce, deci, apar aceste persecutări și nu se vorbește despre ele, de ce ne axăm mai degrabă pe persecutarea altor grupări religioase și ce am putea face noi europenii ca să schimbăm percepția publică. Mulțumesc! Doamnă președintă, sunt perfect de acord cu colegul meu pentru că vedem că hăituirea, oprimarea, uciderea creștinilor din Nigeria este un subiect prea puțin uh, prezentat în presă. De aceea aceste dezbateri sunt uh, importante și aș vrea să-i spun colegului meu că intergrupul pentru libertatea religioasă și a credinței și a toleranței s-a reînființat o să începem lucrările acolo și deja am auzit că acest subiect va fi foarte important pe ordinea de zi a intergrupului, și anume uh, persecutarea creștinilor, între altele și în Nigeria. Dar n-ar trebui să ne ascundem în spatele subiectului, căci este un uh, o, uh, subiect crucial. Din nou vă rog să vă puneți căștile, spune președinta. Doamna Arena dorește și ea să vă adreseze o întrebare cu cartonașul albastru dacă acceptați uh, provocarea. Doamna Arena, vă dau cuvântul. Uh, microfon, please. E o notă de dorința dumneavoastră de a le cere întreprinderilor să aibă un comportament care să respecte populația. Singurul lucru este că grupul PP votează sistematic împotriva măsurilor de diligență rezonabilă în ce privește întreprinderi europene active în țări precum Nigeria sau alte țări în conflict. Asta vreau să spună că grupul dumneavoastră de acum încolo va vota favorabil propuneri făcute în legătură cu diligența întreprinderilor uh, care acționează în aceste țări? 30 secunde, de secunde pentru răspuns. Vă rog. Colega are dreptate când vorbim despre drepturile omului și libertatea religioasă, trebuie să avem în vedere țările care aduc atingerea acestui subiect și să abordăm problema ca atare. E vorba de Nigeria, Arabia Saudită, India și multe altele. Și ce faceți dumneavoastră, ce face grupul uh, dumneavoastră vom, vom face și noi, cei din grupul meu, în așa fel încât să ne asigurăm că în ceea ce privește drepturile omului și libertatea religioasă, într-adevăr uh, va fi un subiect uh, pe care să uh, acționăm potrivit mesajelor pe care le transmitem, ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. În numele socialdemocraților are acum cuvântul doamna Jones. Um, we wholeheartedly condemn any... Vă mulțumesc. Condamnăm orice atac terorist, indiferent unde are loc și în mod special acest, aceste atacuri teroriste din Nigeria. Um, abuzarea drepturilor omului și actele violente împotriva uh, femeilor sunt groaznice pentru că sunt persoane vulnerabile pe care ar trebui să le protejăm peste tot în lume și în mod special în Nigeria, unde am văzut că foarte multe fete au devenit victimele uh, traficului de ființe umane. Um, grupul operativ uh, multinațional trebuie să-și uh, continue activitatea, din punctul meu de vedere, în cooperare strânsă cu Uniunea Africană și cu alți actori relevanți de pe continentul de pe continentul african. Cu ocazia ultimului discurs pe care îl țin aici în uh, Parlamentul European la Strasburg, aș dori să mulțumesc uh, tuturor celor care au reprezentat țara Galilor, în Parlamentul European. Aș dori să mulțumesc tuturor personalului din trecut și de astăzi pentru munca lor care a fost în favoarea uh, cetățenilor din țara Galilor și aș dori să mulțumesc um, tuturor celor uh, care s-au uh, implicat în viața politică, în viața civilă, în urma referendumului din uh, Regatul Unit. Mulțumesc tuturor celor din Parlamentul European, cărora doresc să le urez curaj. Președinta, vă mulțumesc și eu. În numele Rinioare, cuvântul doamna Haranzova. Thank you, Madam President, Mr. Commissioner Boko. Mulțumesc. Boko Haram terorizează Nigeria de peste un deceniu. Peste 36.000 de oameni au fost uciși. Boko Haram și alte grupuri teroriste au puterea în creștere. Atacurile acestor grupuri sunt deja o cauză gravă de îngrijorare. Nigeria se confruntă și cu alte atacuri și acte de violență religioasă și comunitară. Aceste atacuri sunt uh, efectuate cu impunitate. Mii de nigerieni fug de acasă și au nevoie de ajutor. Dar riscurile de securitate implicate au dus la a uh, părăsirea țării de către organizații umanitare. Guvernul nigerian trebuie să-și intensifice eforturile, să-și nevească datoria față de cetățeni, să-i apere, să le garanteze drepturile omului și să asigure statul de drept într-o situație deja instabilă. Guvernul trebuie să dezescaladeze tensiunile între comunități și grupuri religioase. Cu toate acestea, terorismul, după cum știm, nu cunoaște frontieră. UE și comunitatea internațională trebuie să continue să facă tot ce pot pentru a sprijini lupta împotriva terorismului în Nigeria și în întreaga regiune. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Bilde în numele grupului ID. Vă rog. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Infiltrarea islamistă în Africa de Vest pare să fi găsit în Nigeria apogeul cel mai îngrozitor. Atentate, răpiri, execuții sumare, mai ales de Crăciun. Cine ar putea să mai conteste că religia creștină rămâne cea mai persecutată în Africa și în restul lumii. Cum ar putea fi altfel în timp ce comunitatea internațională continuă să nu facă nimic în Sahel? Franța singură poartă lupta împotriva terorismului în teritoriul de 8 milioane de kilometri pătrați și mai rău Occidentul pare să dezbată și nu se spune nimic de cei care protestează împotriva măsurilor Nigeriei, împotriva anumitor ONG-uri. Sunt atâtea exemple dovedite de cărdășie, de atacuri, de infiltrare acestor organizații, ceea ce incită la prudență. Când islamiștii decapitează și ucid, trebuie luate măsuri pentru că acest război nu va fi câștigat decât de către națiuni suverane. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului de la foarte mult, Nigeria este una dintre națiunile cele mai populiste din Africa, 200 de milioane de cetățeni și este o țară cu un potențial enorm, foarte bogată, pentru că deține resurse naturale uriașe, cum ar fi petrolul. Dar conflictul și corupția care afectează această țară face ca exploatarea acestor resurse să fie imposibile. E vorba de 88 de milioane de oameni care trăiesc în sărăcie. Cea mai mare problemă a țării este terorismul. Potrivit uh, indexului Global Terrorism, Nigeria este pe al treilea loc de la coadă, după Irak și Afganistan iar uh, creștinii sunt grupul cel mai persecutat din țară. 20.000 de persoane deja și-au pierdut viața din cauza credinței lor. Sunt foarte mulți refugiați. Facem un apel către președintele care e la putere din 2015 să-și protejeze eficient cetățenii. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog să vă puneți căștile, să vă puneți căștile, căci s-a ridicat un un cartonaș albastru. Îl acceptați? Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Am ascultat cu mare interes această discuție. Cred că este o dezbatere foarte necesară, foarte importantă, iar Uniunea Europeană trebuie să nu fie deloc ambiguă în fața dramelor și tragediilor ce se desfășoară în Africa, mai ales în Nigeria. Persecutarea creștinilor a fost menționată, așa că am o întrebare către dumneavoastră. Domnule, întrezăriți vreo posibilitate de a redeschide o dezbate chiar aici, în Parlament, despre, în general, situația creștinilor în lume? Mulțumesc. Vă rog frumos, nu uitați, cartonașul albastru este pentru adresat întrebări, strict întrebări. Dacă aveți o părere, atunci puteți să o exprimați la Catch the Eye. Dar, domnule Lebilan, totuși, pentru răspuns, 30 de secunde. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Da, sunt de acord cu ce a spus domnul Jonța. Creștinii reprezintă într-adevăr grupul religios cel mai persecutat din lume la ora actuală. Astăzi discutăm despre Nigeria, dar chiar în octombrie am vorbit despre Egipt, o altă țară unde creștinii sunt hăituiți. Deci, într-adevăr, ca și în fostul mandat, ar trebui să purtăm o dezbatere în această instituție despre situația generală a creștinilor în lume. Mulțumesc, spune președinta. Urmează acum domnul Belami de la PP. Mulțumesc. Pe 25 decembrie de Crăciun, 11 creștini au fost decapitați. Pe 8 ianuarie, 4 seminariști au fost răpiți în Nigeria. Aveau între 18 și 23 de ani. În aceea zi, 13 oameni au murit în atacul într-un sat creștin. Toate se adaugă celor 35.000 de oameni care au fost victime directe ale jihadismului și ale Boko Haram, în special de 10 ani în Nigeria. Există trei motive. Mai întâi, aceste conflicte care prosperă în această țară și nu se face nimic pentru a le limita, pentru că nimeni nu vede sau vrea să vadă că în spatele războiilor etnice, de fapt, se joacă un nou câmp de bătălie al islamismului, care pe plan mondial încearcă să divizeze, să fractureze și să ucidă. Al doilea motiv, pasivitatea guvernului nigerian și uneori chiar și complicitatea unor forțe de securitate care nu intervin. Trebuie să atragem atenția guvernului că are responsabilitatea, poate să restabilească pacea civilă, să garanteze drepturile minorităților. Al treilea motiv, propria noastră fragilitate, dragi colegi, în această țară, ca și în restul Africii, Statele Unite se retrag, Europa însă și e ștersă și în vidul pe care îl lăsăm vin alți actori. China, desigur, dar și Turcia, Qatarul, toate aceste țări care au interesul economic, dar fără îndoială și ideologic, de a acționa într-o astfel de regiune și să o fragilizeze și mai mult. Europa trebuie să fie prezentă pentru a garanta respectarea drepturilor minorităților și în special creștinilor care au nevoie de protecția noastră pentru a garanta echilibrul în regiune. Trebuie să punem guvernul nigerian în fața propriilor responsabilități, trebuie că Europa să acționeze astăzi în Nigeria. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Ciuhodaru

șase femei sunt răpite și violate în fiecare zi, șase copii sunt uh, torturați. În ultimul an, 12.000 de, de creștini au fost ucis, 13.000 de biserici au fost abandonate sau distrus, distruse, mai mult de un milion de oameni au trebuit să-și părăsească casele. În Nigeria, creștinii și mai ales cei din nordul uh, țării sunt marginalizați, sunt persecutați, sunt atacați, sunt privați de dreptul de a merge la școală, de exemplu, și în, aceste, în această situație, Europa nu face decât să se bâlbuie, nu reușește să intervină deloc serios. Și după cum spunea Oriana Falaci, Occidentul ar trebui să se trezească, pentru că creștinii persecutați uh, ne cer uh, ajutorul. Vă mulțumesc. Domnul Fidanț are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. 11 creștini care au fost împușcați și apoi uh, decapitați în ziua de Crăciun. Mulți alți uh, creștini care au fost uciși o baie de sânge în uh, Nigeria, atentate din partea Boko Haram, care împreună cu ISVAP reprezintă brațul armat al ISIS în zona respectivă. În zona respectivă. Creștinii din uh, Nigeria sunt discriminați peste tot, chiar și în uh, școli fac obiectul diferitelor, uh, unor abuzuri diferite. Creștinii devin o țintă datorită religiei lor și, în ciuda rezoluției, și din, din păcate, din textul rezoluției pe care o vom vota astăzi, a dispărut uh, cuvântul creștin pentru că amendamentele uh, care menționau cuvântul creștin nu au, nu au fost votate de plenară. Dacă dorim să îi apărăm pe creștini, trebuie să recunoaștem că creștinii sunt victimele unor, masac- unor masacre și să trecem la o luptă reală um, împotriva teroriștilor. Mulțumesc, domnul Socol, are cuvântul în numele PP. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Creștinii reprezintă grupul cel mai persecutat din lume. Nu este impresia mea personală, este o stare a lucrurilor. Vă dau câteva cifre. În 2018, mai bine de 40.000 de creștini în lume au fost asasinați. 240 de milioane de creștini în lume au fost persecutați doar din cauza că sunt creștini. Unul din nouă creștini în lume, adică. Ar trebui să ne gândim un pic ce poveste se ascunde în spatele acestor cifre. Percepția în Occident, mai ales în presă, este tocmai inversă. Iar în Nigeria avem o exacerbare a acestei situații. Anul trecut, 350 de creștini au fost asasinați și 6.000 în ultimii 5 ani. Asta din 2015 încoace. Mai multe mii de creștini au murit în Nigeria din cauza faptului că sunt creștini. Trebuie să subliniem faptul că nu reprezintă aici un conflict uh, între Est și Vest, ci este pur și simplu o hăituire a creștinilor care se apropie de genocid. Ei nu mai au dreptul la proprietate, oamenii sunt violați, sunt persecutați E vorba de o persecutare sistematică a creștinilor din Nigeria, iar Nigeria este o țară în care creștinii reprezintă 50% din populație. Mai bine de 80 de milioane de creștini sunt acolo. Imaginați-vă un pic cum se simt uh, aceștia și în țările în care reprezintă o minoritate. Trebuie să ne asumăm o poziție fermă uh, atât față de Nigeria cât și față de alte state. Avem nevoie de această dezbatere în Parlament despre persecutarea creștinilor în lume și trebuie să vorbim clar și răspicat, fără mesaje duplicitare. Este o problemă pe care Uniunea Europeană trebuie să o combată. Mulțumesc. Președinta, mulțumim. Domnul Tovalieri de la IDE. Sulla comunità Comunitatea creștină din Nigeria se confruntă cu un, gen, cu un genocid. În, ultim, în ultimele 12 luni, fundament, fundamentaliștii islamici au ucis mii de, crești, de creștini și cu complicitatea forțelor armate nigeriene care știe care sunt vinovații, dar nu face nimic pentru a-i uh, aduce în fața, în fața justiției. Masacrul de Crăciun, uh, masacrarea de Crăciun, cu ocazia Crăciunului la 11 creștini a fost uh, postată și pe internet și toate aceste acte au loc acolo unde este în vigoare uh, șaria. Odată de la începutul noi ofensive uh, jihadiste, uh, Există mai mult de 30.000 de victime în rândul um, civililor, milioane de refugiați. Doar în anul 2017, 1.300.000 de oameni au părăsit Nigeria. Europa care a refuzat să menționeze în propria Constituție um, originile iudaico-creștine, nu poate să nu facă nimic în această situație pentru că um, aceste atacuri teroriste islamiste reprezintă un pericol nu doar pentru tinerii din Nigeria, dar și pentru uh, tinerii noștri europeni. Mulțumesc. Domnul Ruisan din partea ECR. Doamnă președinte, mulțumesc. Mii de Uh, decedați, uh, răpiri, uh, case vandalizate, biserici arse. Este tristul bilanț al situației din Nigeria. Rivalitatea istorică între nordul islamist și sudul creștin a luat amploare acum, mai ales pentru că Boko Haram și-a făcut simțită prezența și influența conflictul îndelungat uh, între creștini și ceilalți se intensifică în lume. Intensitatea uh, și uh, tipul atacurilor arată că, într-adevăr, e vorba um, de un conflict cu o componentă foarte puternică religioasă. Realitatea este că aceste conflicte fac în așa fel încât oamenii să trebuiască să-și părăsească casele și să se dezrădăcineze iar gu- guvernul uh, nu ia suficiente măsuri în Nigeria. De aceea, prin rezoluția aceasta, noi uh, atragem atenția asupra problemei. Întrebarea care se pune este ce acțiuni concrete va lua UE în uh, combaterea conflictului din Nigeria. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Are cuvântul acum doamna Benhumea de la PPE. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar această dezbatere care se ține astăzi vine după incidente dramatice de Crăciun în Nigeria. Credincioși creștini au fost uciși cu sânge rece doar pentru că își exprimau credința. Avem această dezbatere astăzi pentru că acest atac îngrozitor a avut loc împotriva creștinilor din Nigeria. Și n-a fost incident izolat. Aceste atacuri se întâmplă de mult timp, pentru că autoritățile sunt pasive, nu fac nimic. Să vă dau niște cifre. Din 2015, peste 6.000 de creștini au murit uciși de teroriștii jihadiști din Nigeria. Desigur, Nigeria are și alte evenimente tragice în desfășurare. Boko Haram ucide și musulmani și evrei. Cu toate acestea, în cazul de față, această rezoluție se concentrează pe evenimente dramatice legate de persecutarea creștinilor de Crăciun în întreaga lume și să nu uităm că am negociat rezoluția, dar în timp ce facem asta, era mai mult interes să se scoată cuvântul creștin din rezoluție și să ne concentrăm mai mult pe evenimentele îngrozitoare care se întâmplă. La ultima plenară am vorbit despre atacurile din Burkina Faso. Astăzi deplângem ce s-a întâmplat în Nigeria și, desigur, vreau să transmit condolențe familiilor și prietenilor victimelor. Dar aș vrea să profit de ultimele secunde să vă dau alte cifre ca să înțelegeți că asistăm cu adevărat la o persecutare a creștinilor întreaga lume. UE nu poate să asiste fără să facă nimic. UE trebuie să întreprindă acțiuni pentru că vorbim despre valorile occidentale iudeo-creștine care stau la baza proiectului european. Ca să aveți imagine, în 2020 vorbim despre 4305 creștini uciși conform unui raport oficial. Nu putem rămâne pasivi. Trebuie să sprijinim uh, valorile iudeo-creștine ale Uniunii Europene. Bun, și acum doamna Procacini de la ECR are cuvântul. Just a second. A cake

mulțumesc. Verdaderamente lo han dicho algunos colegas. Mulțumesc. Unii colegi deja s-au exprimat în plenară nu avem cum să evităm uh, realitatea ceea ce se întâmplă pe continentul african. Trebuie să cerem ca autoritățile nigeriene să-i apere pe creștini, să se ia măsuri, nu doar să se stea pe margine privind la ceea ce se întâmplă. Am văzut că forțele de securitate nu-i apără și trebuie să cerem ca aceste măsuri să fie întreprinse. Mulțumesc, domnul Procacini, acum. Evidente. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vom vota pentru această rezoluție pentru a condamna persecutarea creștinilor din uh, Nigeria. Și este bine că măcar discutăm acest subiect, însă nu pot să ignor faptul că în textul acestei uh, rezoluții nu apare deloc cuvântul creștin. Este o jignire la adresa femeilor și bărbaților creștini care în fiecare zi sunt torturați și uciși în, uh, în uh, Nigeria um, cu și mai ales um, cu ocazia Crăciunului s-au întâmplat asemenea acte. Ieri, ONG-ul uh, Open Doors ne-a spus că 260 de milioane, au avut loc 260 de milioane de atacuri împotriva creștinilor sunt, uh, au fost înregistrate doar în anul 2019 mai multe victime decât uh, cu ocazia atacurilor din uh, 11 septembrie. Și, din păcate, Nigeria, din punctul de vedere al uh, numărului acestor atacuri, nu se află nici măcar în topul 10. Mulțumesc, domnul Hetman, din partea PP. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, Situația din Nigeria este foarte dificilă. Din 2015, Boko Haram și alte grupări teroriste au ucis mai bine de 6.000 de creștini. Ne confruntăm cu o amenințare uriașă și este cu atât mai important ca președintele să condamne atacurile și e important că el vrea să meargă spre pace și reconciliere în societate. Desigur, trebuie să garantăm siguranța și securitatea cetățenilor și ar trebui să ne alăturăm acestui efort în așa fel încât să cerem justiție și dreptate pentru victime, dar totul trebuie întreprins, desigur, în cadrul sistemului judiciar. Nimeni nu poate fi arestat în mod arbitrar cu atât mai puțin copiii. Nimeni nu poate fi încarcerat în condiții umilitoare, așa cum uh, trage semnalul de alarmă Human Rights Watch. Pentru că totul contravine Constituției uh, Nigeriei și Declarației Universale a Drepturilor Omului. Acțiunile armatei nu sunt suficiente pentru a schimba situația. Radicalizarea trebuie pro, uh, combătută. Trebuie să abordăm răul la rădăcina lui, să ne axăm pe dialog religios, pe dreptul la liberă exprimare, dreptul la libertate religioasă și să încercăm să reducem sărăcia. Ceea ce se întâmplă este și rezultatul unei crize uriașe umanitare, căci mai bine de jumătate de populație trăiește sub pragul sărăciei. Ajutorul umanitar ar trebui să fie acordat cu prioritate. Oamenii care oferă voluntar acest ajutor însă sunt atacați din ce în ce mai des. Protecția ar trebui să fie cea de care se bucură și cei care vor să ajute. Este important să condamnăm ideea de a înlătura și uh, hăitui pe cei care vor să ajute această națiune. Mulțumesc foarte mult! Am terminat uh, lista vorbitorilor înscriși în numele grupurilor. Sunt șapte cereri de catch the eye și avem timp să le ascultăm pe toate. Mai întâi intervine domnul Hazel, de la Socialiști. Ținem Sipen, Clara. Uh, ano, Nigeria e naozaj obrovská krajina v Afrike. Mulțumesc. Nigeria e o țară uriașă din Africa, cu un potențial uriaș și uman și de materii prime și ar putea deveni lider pe continent. Ar trebui să avem condiții bune. În realitate, totuși, Nigeria este supus unor atacuri teroriste periculoase. În special creștinii sunt ținta acestor, dar nu doar creștinii. Și musulmanii sunt atacați și ar trebui să spunem că e un conflict social și economic, de exemplu, între agricultori și cei care sunt pastori ar trebui să oferim ajutor umanitar și să avem dialog cu guvernul din Nigeria. Să insistăm asupra libertăților religioase și drepturilor omului. Mulțumesc, doamna Dalia, acum. Thank you, President. Vă mulțumesc, doamna președinte. Din păcate, violența nu reprezintă o noutate în multe regiuni din Irlanda și cei care îi critică pe solicitanții de azil din Nigeria că ar fi imigranți uh, economici ar, mm, ar trebui să se uite ce se întâmplă în țara respectivă. Conflicte care au durat, uh, durează acum de, de, de decenii. Prezența Boko Haram a dus la Um, zeci de mii de decese, la zeci de mii de oameni care au trebuit să-și părăsească casele și cum se poate ca 50% din populație să trăiască într-o sărăcie lucie, într-o țară care are resurse atât de importante de uh, țiței. Trebuie să vedem și care este rolul uh, corporațiilor europene, Total, uh, Shell, acordurile încheiate de acestea cu Um, regia de stat uh, nigeriană care nu își plătește uh, contribuțiile fiscale, ceea ce a, făcut, a dus la sărăcirea multor uh, comunități locale. Um, nu trebuie să ne mai mirăm că în, aceste, în această situație um, lucrurile sunt atât de tensionate. Vă mulțumesc. Domnul Kelly are cuvântul din partea PP. Mulțumesc foarte mult. Ce se întâmplă în Nigeria este oribil și merită să discutăm despre asta în această dimineață. Dar Boko Haram, gruparea teroristă, este cauza principală a tuturor problemelor din Nigeria și eu sunt de acord cu doamna Dita Garanțova, care a spus că trebuie să facem tot posibilul pentru cele 100 de fete care sunt ținute captive de Boko Haram. Ele trebuie liberate. Mai ales fiind dat că autoritățile încearcă să pună capăt acțiunilor Boko Haram. Această țară deține multe bogății naturale – dar în același timp este una dintre cele mai sărace țări din Africa. Putem face multe ca să ajutăm, mai ales când vine vorba despre refugiați, cum spunea Claire Daly, sau când e vorba de abordarea schimbărilor climatice și protejarea creștinilor în această țară. Un alt subiect care trebuie discutat pe viitor. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Hetzberger, urmează acum, vă rog. Sau, Doamnă, dumneavoastră aveți cuvântul, vă rog. Nu e grav. Situația din Nigeria, țara cea mai mare din Africa. Dacă nu vă deranjează să vă ridicați. Sorry. No, no, uh, would you mind standing up? Yes, of okay, course. Thank you. I'm sorry la situation au Nigeria, le pays le plus grand pays d'Afrique. Situația din Nigeria, cea mai mare țară din Africa, ne îngrijează pe toți în fața înrăutățirii situației în materie de securitate și generalizarea violenței care duc la deplasări masive ale populației, o agravare a nevoilor umanitare. În 2014, Boko Haram a răpit tinere și femei le-a supus la diverse violențe sexuale. Această violență a crescut împotriva femeilor și vizează și pe cele din zone de graniță cu Camerunul. Recent, unele călugărițe au fost uh, răpite și închise. Condamnăm aceste violențe etnice. Estimăm că 1.500.000 de persoane sunt afectate de incapacitatea organizațiilor umanitare de avea acces la mari părți din regiune. În consecință, în zonele unde e greu de ajuns, 60% dintre copii suferă de malnutriție. Uniunea Europeană trebuie să se unească, să găsească noi modalități de a lucra cu guvernul nigerian pentru a permite <clears throat> să ajungă ajutorul umanitar, să pună capăt acestei violențe motiva femeilor și comunităților religioase. Ce s-a întâmplat de Crăciun nu trebuie să se mai producă niciodată. Uniunea Europeană trebuie să se angajeze împreună cu guvernul din Nigeria să facă să progreseze respectarea principiilor umanitare, să intensifice dialogul cu autoritățile pentru a pune capăt acestor atacuri împotriva civililor și, de asemenea, <clears throat> exploatării sexuale care există de peste 10 ani. Cerem respectarea drepturilor omului și libertatea de religie. Mulțumesc! Mulțumesc. Vă rog să respectați limita de un minut, pentru că nu o să avem timp atunci pentru alți vorbitori. Domnul Pospișil acum. De la PP are cuvântul. Děkuji pěkně, paní předsedající. My jsme se v té debatě jasně shodli na problémech, které trápí tuto nešťastnou zemi. Vám mulțumesc. Cred că cu toții suntem de acord când vine vorba de problemele cu care se confruntă Nigeria. La fel ca și colegii mei, regret faptul că nu insistăm suficient asupra suferințelor creștinilor. Un alt uh, element care nu a fost menționat este relaxarea guvernului uh, Um, din Nigeria față de aceste atacuri, la care uneori participă chiar și forțele armate. Cred că ar trebui să exercităm presiuni mai mari asupra guvernului Nigerii, Nigeriei pentru a ne asigura că um, lupta împotriva terorismului islamic nu are consecințe negative asupra populației civile. Cred că din acest punct de vedere, rolul nostru ar putea fi unul mai bun. Am putea să uh, furnizăm de asemenea și ajutor umanitar suplimentar. Mulțumesc! Domnul Wallace este ultimul din intervențiile spontane. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Condamn persecutarea creștinilor, a musulmanilor, a curzilor, indiferent unde se află ei. Situația actuală din Nigeria ar trebui să fie o învățătură pentru imperialiștii din Europa. Se întâmplă din cauza colonialismului britanic. Pentru că cadoul de plecare a fost cele mai, au fost cele mai slabe alegeri în uh, favoarea islamiștilor, în așa fel încât uh, cei mai uh, independenți să fie ținuți departe de putere. Victorul strălucit pentru Nigeria a fost strivit am vizitat uh, satul creștin uh, Malula în urmă cu doi ani. Creștinii erau ținta directă a jihadiștilor. Jihadiștii erau înarmați de către cei din Occident. Și asta mm, pe la frontiera cu Turcia. Lipsa consecvenței este teribilă. Tratamentul palestinilor de către israelieni, tratamentul musulmanilor în India, genocidul din Yemen. Haideți să rostim lucrurile pe nume. Mulțumesc, spune președinta. Închidem procedura Catch the Eye și domnul Cici, în numele Comisiei, este rugat acum să reacționeze la această dezbatere pentru concluzii. Doamna președintă, distinși deputați, de anul trecut, drepturile omului și situația umanitară din Nigeria s-au înrăutățit semnificativ. În ultimul an, atacuri teroriste și conflictele armate au continuat să uh, ucidă mii de oameni. Vreau să-mi exprim aici condoleanțe adresate familiilor victimelor, să exprim solidaritatea cu oamenii din Nigeria și în special cu comunitățile care au fost atât de profund afectate de insurgența unor grupuri armate non-statale, mai ales în nord-estul țării. Insurgența Boko Haram a ucis peste 36.000 de oameni în Nigeria din 2009 până în prezent. O altă provocare e criza umanitară în creștere. Peste 2 milioane de oameni se consideră că sunt strămutați pe plan intern. Peste 7 milioane au nevoie de asistență umanitară. Peste un milion se consideră că nu pot primi ajutor umanitar. UE urmărește situația foarte îndeaproape. Am promovat uh, o abordare integrată, multisectorială, orientată spre drepturile omului, care se concentrează pe edificarea păcii, prevenirea conflictelor, asistență umanitară, dezvoltare socială și economică la nivel de comunitate. UE continuă să fie gata să ajute Nigeria reacționând la situația de securitate umanitară, la criza în aceste domenii și în nord-vest și în zona centrală, în delta Nigerului și în alte zone. Și în toate aceste cazuri e nevoie de o abordare cuprinzătoare care să se ocupe de cauzele profunde, după părerea noastră. UE este unul dintre principalii contribuitori cu ajutor umanitar în Nigeria. Da asistență imediată pentru a acoperi nevoile de bază ale celor mai vulnerabili dintre cei strămutați pe plan intern și comunităților Gaza. Din 2014, UE a alocat aproape 245 de milioane pentru a ajuta pe cei în situație de nevoie din Nigeria. În 2019 am dat peste 28 de milioane în asistență umanitară cum își propune să edifice și reziliența îndelungată prin asistența pentru dezvoltare care se ocupă de cauzele profunde ale conflictelor violente, ca și sprijin pentru servicii de bază și reconstruirea existențelor. Sprijinul total prin Fondul de Dezvoltare European reprezintă peste o jumătate de miliarde de euro pentru perioada 2014-2019. Pe lângă aceste eforturi, suntem ferm angajați în lupta împotriva radicalizării și extremismului violent. Continuăm să lucrăm pentru a consolida protecțiile, politicile și practicile de protecție civilă și militară, de mobilizare, dezasocierea, reintegrarea și reconcilierea. Toate aceste eforturi și îmbunătățire în sistemul de justiție penală din Nigeria. Săptămâna viitoare Mă voi deplasa în Nigeria, inclusiv în zona de nord-est, pentru a da un semnal clar al angajamentului Uniunii Europene la cel mai înalt nivel politic. Suntem foarte îngrijorați, într-adevăr, de problema accesului umanitar tot mai redus în nord-est și încălcările dreptului internațional. Dialogul în continuare cu autoritățile reprezintă, prin urmare, o prioritate cheie pentru mine. În plus, sesiunea următoare a dialogului în materie de drepturile omului UE Nigeria va avea loc pe 18 februarie, ceea ce arată din nou angajamentul nostru ferm de a apăra drepturile omului în Nigeria prin dialoguri și programele în derulare. Mulțumesc! lezárásához hét állásfoglalási indtványt kaptam. Am primit șapte moțiuni de rezoluție. Închidem Dezbaterea votului va avea loc astăzi la ora 12, când continuăm ședința. Doamna președinte, Thank you very much, colleagues. Dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze pentru mica întârziere. Dar a trebuit să așteptăm să se termine conferința președinților, însă acum începem voturile și dacă e toată lumea gata, căci ați avut timp destul, haideți să începem cu votul pe Burundi. Un punct de procedură, da, sigur domnule eh, președinte. Vă mulțumesc, doamnă președintă. și șase. Luna trecută, președintele a cerut ușieri, ușierilor să îndepărteze uh, micile steaguri pe care le avea grupul meu pe mesele din fața noastră. Consider că această decizie nu respectă regulamentul de procedură. Știm că președintele Parlamentului a impus o interdicție de afișare a bannerelor cu diferite mesaje aici în plenară pentru a păstra ordinea. Însă, ni se pare destul de ambigu să se interzică folosirea unor steaguri de mici dimensiuni cu Um, steagurile naționale, deci aș dori să știu care este articolul în temeiul căruia președintele a impus această inter- interdicție. Mulțume- mulțumesc. Vă referiți la articolul 10 din uh, regulamentul de procedură. Am să trec uh, la limba germană pentru că am aici versiunea în germană. Uh, membrii nu trebuie să deranjeze ordinea în plenară, nu președintele a considerat uh, că stegulețele sunt transparente și cu siguranță la următoarea reuniune vom dezbate, dar deocamdată vă rog frumos uh, cât timp este în vigoare această regulă să o respectați. Non sono, non sono striscioni e non... Nu este vorba de bannere, nu este vorba de simboluri care afectează în mod negativ ordinea din plenară. Deci acest articol din regulament nu cred că se poate referi la aceste simboluri. Stimate eurodeputat, nu are acum loc o discuție cu privire la deciziile președintelui. Dacă vreți să vă îndreptați împotriva deciziilor, puteți o face și se va lua o decizie, dar până una alta vă rog frumos să respectați regula. Another point of order. Încă un punct de procedură. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Încă un punct de procedură? îl accept doar dacă toată lumea respectă regula președintelui. Dacă nu se pune problema, atunci nu mai continuăm discuția. colleagues, but you are... Îmi pare rău, dragi colegi, dar voi nu-l lăsați să vorbească, pentru că nu urmați, nu respectați uh, regula președintelui. Intervenție fără microfon din spatele sălii. There's a there's a, there's another point of order. Mai este un punct de procedură din partea doamnei Strugariu. Doamna Strugariu. Sorry. Uh, dear colleagues, if you properly read the rules... Dragi colegi, dacă citiți uh, regulamentul de procedură, vedeți că nu avem voie să avem nici măcar un pahar cu apă pe masă aici dar putem cu decență să punem sub masă. Deci vă rog frumos, uh, pentru că acolo vă va reprezenta simbolul. Intervenție fără microfon. Mr. Corbett? Domnul Corbett, vă rog. Madam President. Madam President. Doamnă președinte, e vorba de faptul că membrii nu trebuie să arate aici bannere. Deci totul depinde de definiția ce înseamnă un banner. Și iată, tocmai ce m-am uitat pe internet la definiția unui banner pe Wikipedia și spune așa că un banner poate fi un uh, steag sau o altă bucată de material care să aibă un simbol, un logo, un slogan sau un alt mesaj. Deci, deci, e, e prerogativul președintelui să ceară ca stegulețele să fie înlăturate. Nu spune aparat o decizie înțeleaptă, dar e decizia lui. Președinta întrerupe, vă rog li, liniște, da, eu am, am timp, am mult timp, spune președinta. Discuția nu este ce e și ce nu e un banner. Ideea este că dacă președintele acestei instituții ajunge la o decizie, atunci decizia aceea trebuie respectată până ce ea nu va fi retrasă. E foarte simplu. So... Așa că Vă rog frumos să vă calmați, pentru că e clar, e joi, toată lumea vrea să meargă acasă, eu înțeleg. Și, prin urmare, acum începem voturile. And we will start with Burundi. Și începem cu Burundi și vom vota aliniatul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm rezoluția. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mulțumesc. Trecem mai departe. Nigeria. După aliniatul 18, amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. După alineatul 21, uh, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Constantul F, în două părți, text original. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte cu apel nominal, vă rog, s-a deschis votul. And the vote is S-a închis. Se adoptă. Considerentul I cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Rezoluția astfel amendată cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă mulțumesc. Trecem acum la Venezuela. Domnul López uh, a cerut cuvântul. gravísimos hechos. E un punct de procedură sau un amendament oral? Nu, un punct de procedură. Quisiera denunciar... Aș dori să denunț evenimentele grave care s-au uh, petrecut la Caracas uh, cu mai puțin de 24 de ore în urmă, când uh, au fost aruncate pietre și bețe asupra mașinii cu care călătorea președintele. Nu deschidem dezbaterea, spune președinta. Aș vrea să înaintez un amendament oral. Bine, dar despre ce amendament vorbiți? Aș vrea să cer în mod specific ca rezoluția să garanteze siguranța vieții deputaților aleși în mod legitim în adunarea generală. Vreți să spuneți exact uh, ce cuvinte vreți să adăugați și unde? Okay, I'm sorry, but then... Bine, îmi pare rău, atunci nu e vorba de un amendament oral și trecem mai departe. Vă mulțumesc. Avem aliniatul 7, text original pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abține, se adoptă. A doua parte cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Aliatul 8, text original pe două părți. Prima parte cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Rezoluția în ansamblul ei, vot cu apel nominal, s-a uh, deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem mai departe. E vorba de audieri cu privire la Polonia și Ungaria. Alineatul 2, text original cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Alineatul 3, amendamentul 2 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Apoi text original. El devine, fapt, caduc. Uh, după amendamentul 5, amendamentul 3 s-a deschis votul. The vote is closed. Se adoptă. După referirea 12, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Rezoluția astfel amendată cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Thank you. Mulțumesc. Thank you. Vă mulțumesc. Thank you. And now... Acum trecem la subiectul diversității biologice. Votăm înainte de alineatul 1, amendamentul 8. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? N-a fost foarte clar. Vot cu apel nominal. Vote is open. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Dacă nu ridică bine toată lumea mâna, e greu de spus. Alineatul 4, textul inițial în două părți, primul, prima parte pentru, împotriva, abține, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri. S-a aprobat, dar putem verifica la prima parte. Verificăm cine e pentru, împotriva, Cine se abține? S-a închis votul. It's adopted. S-a adoptat. A doua parte am votat-o deja. Amendamentul 16. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 17. Pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 18, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 21, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 22, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 9. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge elementul 10, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Elementul 23, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Elementul 11, după alineatul 22. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 24, vot cu apel nominal, să deschis votul. să a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine e pentru?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 Nimeni nu ridică mâna de aici. Deci să verificăm partea a treia. Vociferări din sală. A doua parte. Verificăm. Nu. Am deschis deja votul. Scuze. Oprim din nou. Pentru că ne-am zăpăcit aici. S-a deschis la a treia parte. A, o să facem și la a doua și la a treia. La a doua parte s-a deschis votul. A doua parte. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Și vă rog, data viitoare, ridicați mâna ca să văd și mai clar. A treia parte s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 40. Textul original în două părți. Prima parte, cine pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine pentru, împotriva, abțineri. Ne spune că se respinge, dar verificăm. Vote is closed. S-a închis votul. It's rejected. S-a respins. Amendamentul 1. După alineatul 43, cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Alineatul 48, text original în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alinatul 56. Dacă această parte a Parlamentului dacă nimeni nu ridică mâna, e greu de spus. Verificăm. Haideți să verificăm. Da. Vote is open. S-a deschis votul. On amendment, on amendment 4. La amendamentul 4. Vote is closed. S-a închis votul. Rejected. Și s-a respins. Alineatul 56, text original în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14, cine ai pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 în două părți. Prima, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. And it's rejected. Și s-a respins. A doua parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 13 în două părți. Prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Vote is a închis votul. Se respinge. A doua parte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru? împotriva, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. It's on amendment 20. La amendamentul 20 s-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 7, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și rezoluția în ansamblu, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Mulțumesc. We move to... Trecem la raportul IAR. Începem după alineatul 4 cu amendamentul 12. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Iată 12 textul original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Iată 19, amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă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 împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinge. Alinatul 41, text original, pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, cine pentru la 41, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Pot 43, text original în două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 47, text original în două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se respinge. A doua parte nu, scuze. Se adoptă a doua parte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 5. S-a închis votul. Se adoptă. Consentul R, în două părți, text original, prima parte pentru, împotriva abțineri. Se adoptă a doua parte pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. După consentul R, Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri. Încă o dată. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și apoi rezoluția în ansamblu, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, vă mulțumesc. Mai avem încă o rezoluție legată de Uniunea Economică și Monetară. Votul rezoluție în ansamblu. Cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult. We will wait a couple of minutes. Așteptăm câteva minute și apoi explicația votului. Um, Dragi colegi, dacă colegii care nu doresc să participe la explicarea voturilor ar fi binevoitori să părăsească sala, ar putea da ocazia celor care doresc să participe la explicarea voturilor să înceapă. Și începem cu explic, uh, explicarea voturilor. În primul rând, recuper, recuperăm punctele pe care nu le-am putut uh, trata ieri, după care vom trece la punctele care au fost discutate și votate astăzi. Începem cu raportul Danjon. Colegul nostru Bompard are cuvântul. Dar aș dori să îi rog pe colegii care nu doresc să participe fie să, plăsea, să părăsească hemiciclul sau uh, să păstreze liniște, pentru că să facă liniște pentru că am dorit să începem. Vă mulțumesc. Merci, monsieur... Merci, madame la... Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Uniunea Europeană era un ideal al păcii ca să nu mai fie niciodată război pe continentul nostru. Era și un ideal al cooperării între toate popoarele europene. Europa a avut 50 de ani de diviziune și riscul permanent de a reveni la război. În numele acestui ideal, din păcate îndepărtat astăzi, contest proiectul Europei apărării. Apărarea împotriva cui? Împotriva Rusiei, o altă țară europeană care trebuie să ne fie partener și nu adversar apărare cu cine? Cu NATO? Organizație depășită care ține la imperialismul american, făcându-ne <clears throat> solidar cu acțiunile lui Donald Trump. E de negândit. Europa apărării e Europa războiului. Trebuie să revenim din potrivă cu o mare conferință privind pacea în Europa pentru a reduce tensiunile să fim la înălțimea provocărilor de mediu și climă și nu să adăugăm uh, focul războiului marelui incendiu planetar. Mulțumesc! Merci beaucoup. Next speaker. Vă mulțumesc! Are cuvântul colegul nostru Hanan, un minut de asemenea. Vă mulțumesc, doamnă vicepreședintă. Acesta va fi ultimul discurs pe care îl țin în uh, această sală și îmi aduc uh, aminte de cum arăta lumea prima dată când am fost ales. Nu exista Wikipedia, uh, Uh, exista încă poștă tradițională cu timbre. Multe lucruri s-au schimbat de atunci, însă un lucru nu s-a schimbat. Direcția în care merge Parlamentul European și celelalte instituții europene. În ciuda uh, referendumurilor organizate în țările de jos, în Irlanda, în Franța, în Grecia, în Regatul Unit, se continuă um, procesul de integrare și cred că acesta este motivul uh, pentru care um, retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană a devenit uh, inevitabilă și aș dori să um, urez succes uh, tuturor, inclusiv europenilor convinși. Înto- întotdeauna vă veți putea bizui pe piața noastră deschisă, pe cooperare. Um, restului vă urez uh, succes și uh, curaj. Mulțumesc. Ultimul uh, orator pe acest subiect este colegul nostru Zahradil. Un minut. Pani Mulțumesc, doamnă președintă. Am sentimentul că după Brexit, după acest moment când uh, Regatul Unit uh, ne va părăsi, anumiți colegi din Parlamentul European își vor renoi uh, ambiția de a crea o politică independentă de securitate și de apărare. Ambiție care ignoră complet nevoia de a avea o legătură transatlantică. Uh, se ignoră această singură umbrelă care ne ajută și anume NATO. Deci, pentru mine și numele țării mele, aș vrea să spun că noi nu suntem mulțumiți și că noi mereu vom fi pentru securitatea transatlantică și pentru legătura transatlantică. Noi niciodată nu vom vrea să existe o structură paralelă față de NATO care să slăbească această legătură puternică. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la următorul punct și anume poziția Parlamentului cu privire la conferința privind viitorul Europei. Primul vorbitor, din nou, domnul Bompard. Merci, madame. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Uniunea Europeană e bolnavă de liber schimb, de austeritate, concurență liberă. A rupt cu suveranitatea populară când a ratificat tratatul de la Lisabona, respins totuși de poporul francez. Brexitul o registrare flagrantă a acestor dislocări. O conferință prin viitorul Europei nu poate avea sens decât dacă vrea să restabilească legătura între popoare și construcția europeană. E vorba de a recunoaște greșelile trate la Lisabona și a nu pretinde că acest trist episod a existat, apoi să precizăm obiectivul, să revizuim tratate nelegitime europene <clears throat> care bat în cuie politici economice cu consecințe respinse masiv Trebuie să ne angajăm ca rezultatul oricărei conferințe privind viitorul UE să fie supus ratificării popoarelor din statele membre, unde se poate prin referendum. E sensul amendamentelor pe care le-am propus. Din păcate, acest Parlament a optat să le respingă, ca și când ar vrea să rămână în bulă izolați de cetățeni care nu mai contează pe noi pentru a aproba operațiunea de comunicare care o să ducă la multe deziluzii. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor ar fi trebuit să fie colegul Miller, pe care nu-l văd. Dacă nu e aici, trecem la Claire Fox. Eu m-am abținut cu ocazia acestui vot pentru că eu susțin dezbaterea publică, o participare mai mare a societății civile la viața politică, susțin ca cetățenii să aibă multe șanse de a avea un schimb de opinii. Însă, în uh, acest text privind uh, conferința pe care o va organiza Uniunea Europeană, angajamentul cet- cetățenesc nu este unul uh, real, este un exercițiu menit doar să salveze reputația instituțiilor europene. Uh, acest text um, se regăsesc uh, teze precum uh, pregătirea unor sesiuni pregătitoare care să îi instruiască pe cetățeni în momentul în care vor participa la această conferință s-a, a fost respins amendamentul prin care se cerea ca această conferință să fie un proces deschis, mm, fără a fi anticipate um, rezultatele acestei conferințe. Mie îmi pare rău, dar este o oportunitate ratată și un pur exercițiu de PR. Doresc toate cele bune acestui Parlament European, însă trebuie să-i lăsați pe cetățeni să vorbească um, liber. Mulțumesc. Doamna Vrecionova are cuvântul acum. Hezké poledne a děkuji za slovo. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua și mulțumesc că uh, mi-ați dat cuvântul. Dezbaterea despre conferința și despre viitorul Europei, nu doar în legătură cu Brexitul, este foarte importantă. Propunerea pe care am votat-o este una care induce în eroare. Dezbaterea despre viitorul Europei, viitorul Uniunii Europene, n-ar trebui să ducă doar la mai mult transfer de putere al statelor membre către UE, ci ar trebui să fie un proces de gândire la Brexit și ce a însemnat el. Puterile UE ar trebui să fie verificate și cele care sunt nenecesare ar trebui să fie uh, întoarse în statele membre. Propunerile nu, nu cuprind și acest exercițiu însă, ci se axează doar pe o mai multă integrare și pe alegeri paneuropene, proces care deja a eșuat de două ori. Mi se pare că cetățenii vor fi și mai îndepărtați de UE, extremiștii vor fi încurajați, deci eu am votat împotrivă. Mulțumesc, domnul Bruzinski. doamnă președinte. ieri a fost o dezbatere și mulți oameni au citat din ce a spus Robert Schuman, părintele Comunității Europene, care a spus că vom avea Europa creștină sau o Europa care nu va mai exista deloc. Cel mai important pentru viitorul Europei, și vă spun aici, și nu mă refer la instituții, cum au spus unii, procesul șpiță în candidat. Sau personajul uh, domnului Verhofstadt, care ar urma să prezideze întregul proces. Ar trebui mai degrabă să ne concentrăm pe apărarea tradițiilor, pentru că, da, e nevoie de o viziune pentru viitor, dar să nu uiți de unde vii. Nu poți doar să reacționezi rapid la ce se întâmplă în jurul tău în fiecare zi. E nevoie de o viziune pe termen delungat. Am votat împotriva rezoluției pentru că din ce am auzit în Parlament, nici măcar o propoziție nu s-a referit la viitorul Europei drept comunitatea valorilor. Valorile sunt uh, fundația comunității. Biblia, filozofia greacă și dreptul roman. Dumneavoastră vorbiți numai despre șpiță în canier. Acum uh, colegul Botenga. Mulțumesc foarte mult. Conferința cu viitorul Europei este un uh, eveniment scump uh, care nu va rezolva criza democratică din Europa. Dacă vreți să vă apropiați de cetățenii europeni și de muncitori europeni, atunci probabil ar fi mai bine să începem să uh, tăiem uh, salariile. Președinta Comisiei Europene cât câștigă? 32.000 de euro pe an. Charles Michel, ca președinte al Consiliului, cam tot la fel. Un deputat aici ajunge lejer la 10.000 de euro pe lună. Așa că să tăiem aceste salarii. Cum putem să înțelegem ce simt muncitorii care nu se descurcă la sfârșitul lunii cu salariului? Pêchons Pe viitor să nu le mai permitem celor de la multinaționale să devină direct comisari, de neînțeles. Poate că va fi un început de credibilitate în aceste instituții și vă mulțumesc. Mulțumesc și acum mm, continuăm dezbaterea. Urmează domnul Vondra de la ECR. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă o să spunem, rămas bun peste două săptămâni prietenilor noștri britanici, uh, cu care o să ne revedem pentru ultima dată cu ocazia uh, plenarei uh, de la Bruxelles. Mi-aș dori să tragem învățământul potrivit în urma acestui eveniment, să recurgem mai mult la bun simț, la rațiune, însă, din păcate, Dezbaterile, dezbaterea pe acest subiect ne-a demonstrat că nu se va întâmpla acest lucru, că se cere o aprofundare a procesului de integrare europe, europeană, ceea ce nu va face decât să divizeze și mai mult națiunile europene, să divizeze și mai mult Parlamentul European și să ne îndepărteze și mai mult de cetățenii normali. Eu personal mă bucur că am scăpat de regimul comunist și că am devenit parte din uh, Uniunea Europeană. Însă acum sunt șocat de faptul că grupul meu politic, ECR, a fost exclus din această dezbatere pentru că nu vă plac părerile noastre. În același timp, comuniștii din Parlamentul European, uh, cei care doresc să îl îmbrățișeze pe Putin, um, pot să participe, participe la această dezbatere. Domnul Giambatski. Mulțumesc, am votat împotriva rezoluției. Din convingere era vorba despre viitorul Europei, iar conferința respectivă. Această rezoluție nu dă răspunsuri. Nu e o soluție, e o rețetă pentru o boală. Liberalismul de extrema stângă. Răspunsul dat în rezoluție nu e ceva despre un viitor rațional al Europei. Viitorul rațional al Europei nu constă din dictatura majorităților, nu din continuarea cu multiculturalismul, nu cu familiile monoparentale sau de același sex. E vorba de patrioți, o Europa a patrilor puternice, o Europa bazată pe tradiții și valori creștine, Europa care respectă statul național și suveranitatea. Și vă mulțumesc pentru atenție. Președinta, urmează acum domnul Zahra tot de la ECR. Mulțumesc. Mi-amintesc că am fost unul dintre cei care au participat la Convenția cu privire la viitorul Europei, în urmă cu câțiva ani în urmă, și am sentimentul că această conferință merge pe același model. Îmi amintesc că în trecut, Convenția pentru viitorul Europei a fost cea care a dus la Constituția Europeană, cea care a uh, generat mai târziu uh, tratatul de la Lisabona, bazată pe federaliștii din Parlamentul European și că singurul obiectiv al acestora era acela al integrării ulterioare cu puteri sporite pentru instituțiile europene și cu mai uh, puține prerogative pentru state naționale. Tare mă tem că acest eveniment va fi unul similar. Pentru că vedem că sunt și voci critice, voci care nu mai doresc o integrare și care sunt excluse din dezbatere, ceea ce mi se pare inacceptabil. Președinta, mulțumim foarte mult. Închidem această dezbatere cu privire la acest subiect și acum urmează situația din Venezuela, explicațiile de vot în legătură cu acest raport. Primul vorbitor, domnul Mariani de la IDE. Merci, madame la președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Am și Nicola Madura urmărește ce se întâmplă aici. Pentru unii reprinte toate virtuțile, unora li se pare normal. Dacă mâine colegii ecologiști organizează o alegere în jurnalul lor, se vor putea lăuda că ar fi președintele, deci Nicolae, Nicolae Maduro, este ținta criticilor. Condamnă o mare parte a populației la exil. În același timp, Vedem bine că ce atrage atenția comunității internaționale sunt alianțele lui Maduro cu adversarii declarați din SUA. Sancțiunile americane nu ajută poporul venezuelan. Din potriva arată că în spatele acțiunilor umanitare e o voință politică de a exercita o hegemonie culturală și economică asupra acestei părți a lumii. O urgență umanitară nu se rezolvă cu sancțiuni economice. E nevoie de a ne gândi la sancțiuni, la embargouri, la extinderea sancțiunilor la familiile și apropiați, de ce și nu la vecini? E o practică legată de un, o exercitare de presiune politică. Mulțumesc. Urmează acum domnul Pospișil de la PP. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am votat pentru această rezoluție care critică măsurile ilegitime luate de dictatorul Maduro, pe care l-a despre care am discutat de mai multe ori în uh, plenară, l-a înlocuit în mod ilegal pe președintele adunării uh, naționale Guaido, ar trebui să înăsprim sancțiunile împotriva regimului Maduro și să decidem dacă nu cumva ar fi oportune măsuri și mai drastice. În același timp, ar trebui să pună la dispoziție ajutor uh, umanitar pentru a alina catastrofa umanitară care se, este în desfășurare în Venezuela, pentru că nu este vina cetățenilor că sunt conduși de un asemenea dictator. Mulțumesc, domnul... Domnul președinte, dragi colegi, am votat pentru această rezoluție. De 20 de ani Venezuela suferă sub dictatura socialistă și, ca în orice altă țară, socialismul a generat sărăcie și necaz și lipsă de libertate. Trebuie să punem punct acestor practici. Venezuela e, de fapt, o țară bogată. Venezuela dispune de rezervele cele mai mari petroliere din lume și, cu toate acestea, 70% din toți copiii sunt subnutriți. 3 milioane de cetățeni au fugit din țară. Trebuie să punem capăt, pentru că această țară are nevoie de libertate și democrație în sfârșit. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Dau acum cuvântul domnului Wallace de la GUE. Vă mulțumesc, doamna președintă. Recunoașterea a Uniunii Europene a lui Guaido are un caracter de farsă în condițiile în care, în 15 ianuarie, adunarea națională l-a ales pe lui Spara în calitate de nou uh, președinte. Para Uh, din partea uh, partidului Primera Justiț- uh, Justiția a fost ales în mod legitim. Și nu este adevărat că domnul Guaido nu a putut să aibă acces la, în clădirea adunării naționale a fost uh, organizat uh, evenimentul în care el sare un gard pentru a intra în, în adunarea națională. Declarația domnului Borel este o dezamăgire uh, și pentru mine personal. Conducerea Uniunii Europene sprijină din nou um,

Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, foarte bucuros uh, să văd că dezbatem uh, încă o dată situația din Venezuela, pentru că în ceea ce privește America Latină, stânga Parlamentului European, care este dominantă, Stângii îi place foarte mult să atace regimurile din uh, Columbia, din Brazilia, pe care le considera fi de dreapta și păstrează tăcerea când este vorba de uh, acele regimuri pe care le-am putea numi uh, dictaturi de stânga, Cuba sau Venezuela. Așadar, este bine că vorbim și despre acest lucru încălcările drepturilor omului, aspectele neconstituționale, uh, situația tragică în care regimul socialist a adus țara, sunt subiecte foarte importante pe agenda noastră de politică externă. Pont a hetes szerinti eljárás Magyarország. Astfel finalizăm acest punct. Următoarea noastră dezbatere sau explicații de vot se referă la dezbaterile în curs în ceea ce privește Polonia și Ungaria. Primul vorbitor, domnul Foc. Am votat împotriva acestei moțiuni pentru că articolul 7 este folosit ca să intimidăm poporul ungar. De fapt, alegătorii unguri sunt singurii care ar trebui să hotărească dacă guvernul lor merită sau nu pedepsit. S-a creat tensiune în Parlament. Această insistență a Uniunii Europene spre un sistem federalist în care orice diferențe culturale și naționale trebuie eradicate și strivite, mi se pare o abordare extrem de destructivă zicem, uniți în diversitate, dar niciodată nu acceptați diversitatea de opinii. Arătați dispreț pentru suveranitatea națională. Asta ați uh, demonstrat prin acest dictat arbitrariu prin care unele grupuri au fost excluse din acest for. Vă amintesc că ați pedepsit guvernul ungar pentru că a trădat valorile noastre, dar aceste valori trebuie să includă și suveranitatea, democrația, autodeterminarea și tolerarea unor opinii politice divergente. Eu nu sunt de acord cu guvernul ungar și polon, însă trebuie să exprimăm acest lucru în mod democratic. Mulțumesc! Cinski képviselőtársunk az ICR-tól. Mulțumesc, domnul Cernetșuginski. Mulțumesc. Iată, încă o dată, un spectacol, chiar una farsă. Și în condițiile în care guvernele maghiare și poloneze au fost alese cu o mare majoritate. E aici stânga care intervine. Dar când vocile cetățenilor sprijină guvernele care sunt împotriva establishmentului de la Bruxelles sau la Strasburg, începe această farsă. E bine, am votat împotriva acestei rezoluții, împotriva acestor uh, minciuni și ipocrizii pentru că acest lucru contravine, aceste acțiuni contravin tratatelor europene. Statele membre trebuie să aibă mai multă autonomie prin intermediul propriilor parlamente pentru a reforma propriile sectoare ale justiției. Astăzi se vorbește de stat de drept, um, <clears throat> paritate acolo unde guvernul din Franța, de pildă, uh, încalcă mult mai grav uh, libertatea de exprimare și libertatea cetățenilor. Am, e o rușine pentru cei care au votat pentru această rezoluție. Mulțumesc, domnul Baschi. Acum. Благодаря ви, уважаема Mulțumesc. Dragi colegi, am votat uh, cu încredere împotriva acestor două rezoluții care urmăresc să sancționeze Polonia și Ungaria. Sunt o rușine aceste rezoluții. Nici Polonia, nici Ungaria nu încalcă în vreun fel statul de drept sau libertatea de exprimare în țările lor. Problema cu aceste două țări pentru dumneavoastră este că ele au ales uh, un guvern uh, de patrioți care știu cum să își conducă țara și nu permit uh, propaganda uh, nu acceptă propaganda anticreștină, nu acceptă dictatul unui uh, fals multiculturalism, așa cum este el impus de ONG-ul, ONG-urile sponsorizate de Soros. Ambele țări merită respectul nostru nu trebuie să-i ascultăm pe bolșevicii de stânga. Mulțumesc, domnule Breton. Mulțumesc, doamna președinte. Eu am votat împotriva acestei rezoluții care condamnă Polonia și Ungaria din două motive. Întâi, pentru că mi se pare inadmisibil ca Parlamentul European să se felicite pentru că activează articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene împotriva acestor două țări. Li se reproșează că au încălcat uh, independența justiției și uh, cea academică. Însă eu cred că ei sunt liberi să-și organizeze sistemul de justiție așa cum doresc. Și ca să fie și mai clar, Ungaria este liberă să se apere împotriva tentativelor de destabilizare a lui George Soros. Și mi se pare inadmisibil ca Parlamentul, prin această rezoluție, să încerce să creeze un mecanism de supraveghere împotriva unui stat independent. Nu vreau o tutelă ideologică nici asupra Poloniei, nici asupra Ungariei, nici asupra Franței, nici asupra unui alt stat membru. Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Roncea. Mulțumesc. Intervin pentru că ieri, în dezbatere, s-au spus foarte multe minciuni, mai ales din partea stângii sau chiar a comuniștilor, ca în cazul deputaților greci care au spus că nu a existat drept în Polonia. Un, unde era justiția în Grecia când stânga în Grecia a făcut multe vârtel cu fondurile europene. Iată că nu se spune adevărul. Și Polonia este beneficiară de fonduri europene, dar le uh, fructifică în manieră eficientă. Lumea are parte de un uh, nivel de trai din ce în cel mai ridicat. Se încearcă un spațiu politic pentru a contracara înfrângerea electorală. Și iată de ce am votat împotriva acestei rezoluții. Mulțumesc! Încheiem acest punct. Următorul punct sunt explicațiile de vot în ceea ce privește Convenția privind diversitatea biologică. Domnul Rowett are cuvântul. Thank you. Uh, Mulțumesc. Suntem uh, uh, foarte aproape de o pierdere catastrofică pentru biodiversitate, iar Parlamentul a um, votat astăzi o rezoluție privind COP15 <clears throat> la Convenția privind diversitatea biologică. Acest lucru reflectă un moment în care Parlamentul și-a întărit votul uh, uh, în favoarea mediului înconjurător, uh, corespunzând și unei tendințe foarte clare în opinia publică. Dar este păcat să vedem o anumită parte a hemiciclului care se opune acestei evoluții și încearcă să frâneze acest progres. Și asta vine ca o trădare a oamenilor, a animalelor, o trădare a proiectului colaborativ al Uniunii Europene europene? De ce ne împiedică să reformăm politica agricolă comună? De ce ne împiedică să facem ceea ce are nevoie planeta noastră? Mulțumesc. Ultimul nostru punct de pe ordinea de zi sunt explicațiile de vot privitoare la prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor funcții publice. Domnul Howard, fără îndoială că publicul dorește să existe transparență în ce privește ocuparea funcțiilor înalte, mai ales în lumea finanțelor. De când Uniunea Economică și Monetară a devenit o realitate, uh, cei care uh, vor Brexitul, cei care sunt populiști, uh, ne-au tot prezis că vom, ne vom prăbuși, că va un colaps total iată că au greșit. Uniunea Economică și Monetară o duce bine și va mai rămâne multă vreme în picioare. Se pare că eu sunt ultimul uh, eurodeputat britanic care vorbesc uh, în această sală și, dacă îmi dați voie, vreau să adresez mulțumiri dumneavoastră, celorlalți vicepreședinți, prietenilor și colegilor mei, chiar și adversarilor mei politici din această cameră și, bineînțeles, personalului. Sarah McKinley Cox și uh, toți ceilalți pe care îi citez acum. Jenny McConnell and my Brussels team who have been challenging toată echipa mea de la Bruxelles, uh, care mi-a rămas loială până în ultima clipă, mii de mulțumiri. Mulțumesc tuturor. Când am fost reales în mai, am uitat să uh, mulțumesc uh, tuturor, am uitat să mulțumesc unei persoane cheie din personalul meu. Jim Curdy este un alt uh, om excepțional. Deci, Jim, dragă, iată, o spun public, cel mai rău lucru în toată această activitate de eurodeputat a fost că m-a ținut departe de tine. Te iubesc și te ador.

strani predsedající. Good afternoon, colleagues. So the sitting is resumed. The minutes of yesterday's sitting and... Am reluat ședința. Procesul verbal al reuniunii de ieri sunt, este disponibil. Dacă nu sunt obiecții, atunci uh, procesul verbal este adoptat. Cu ocazia reuniunii din uh, joi, 16 ianuarie 2000, 15 ianuarie 2020, conferința președinților a adoptat o propunere privind calendarul provizoriu pe anul 2021 și 2021 și datele sunt următoarele. Pentru 2021, 18-21 ianuarie, 18 februarie, 18 martie, 24 și 25 martie, 7 și 8 aprilie, 26, 29 aprilie, 17, 20 mai, 7, 10 iunie, 23 și 24 iunie, 5, 8 iulie, 13, 16 septembrie, 4, 7 octombrie, 18, 21 octombrie, octombrie, 10 și 11 noiembrie, 22-25 noiembrie, 13 16 decembrie. Pentru anul 2021 sunt datele următoare. 17-20 ianuarie, 14-17 februarie, 7-10 martie, 23 și 24 martie, 4 7 aprilie, 2 5 mai, 18 și 19 mai, 6-9 iunie, 22, 23 iunie, 4-7 iulie, 12 până 15 septembrie, 3-6 octombrie, 17-20 uh, octombrie, 9 și 10 noiembrie, 21-24 noiembrie și 12-15 uh, uh, decembrie. Conferința președinților poate lua decizia de a adăuga sesiuni parțiale de examinare pentru miercurea după masă în săptămânile uh, dedicate reuniunilor grupurilor politice, politice și comisii, uh, comisiilor din Bruxelles. Datele sunt uh, disponibile pe pagina de internet uh, a plenarei și um, termenul lumii de, pentru depunerea amendamentului este marți 28 ianuarie 2020 la orele 19 și votul va avea loc uh, joi 30 ianuarie la orele 11.30. Și acum Um, trecem la întrebarea orală adresată, adresată Comisiei. Obiectele ilicite um, obținute prin imprimarea 3D. Și acum aș, o să dau cuvântul la uh, autoarei pentru 5 minute, doamna Srainu, care aveți cuvântul. Um. 3D printing. Mulțumesc, doamna președinte. Imprimarea 3D este o tehnologie cu potențial semnificativ pentru întreprinderile europene, mai ales pentru micile întreprinderi inovatoare și multe țări au început deja să adopte strategii pentru a promova aceste evoluții. Tehnologia însă ridică și anumite chestiuni de etică și juridice. Diferitele studii ale Comisiei au arătat că există anumite lacune în legislația europeană în ceea ce privește utilizarea imprimării în 3D. Evenimentele tragice recente au ridicat îngrijorări și, prin urmare, se impune răspundere la uh, nivel uh, european. În octombrie, la, pe 9 octombrie 2019, două persoane au fost ucise și alte două rănite în Hale, în Germania, când un atacator a încercat să intre în sinagog, sinagoga locală în timpul sărbătorii evreiești Yom Kippur. Atacatorul a folosit o armă imprimată în 3D, a cărei schiță a încărcat-o pe Twitter. În raportul său din 2018, deja Comisia Jurii își exprimase îngrijorările referitoare la fabricarea prin uh, imprimare 3D de arme și explozivi și alte produse periculoase și, uh, de asemenea, se referea și la problemele față de răspunderea civilă și față de drepturile de proprietate intelectuală. Având în vedere caracterul urgent al chestiunii, Comisia Jurii ar dori să adreseze următoarele întrebări Comisiei. Cum intenționează Comisia să soluționeze problemele create de utilizarea de obiecte ilegale imprimate în 3D? Intenționează Comisia să adopte vreo măsură legislativă bazată pe studii și evaluări aflate în curs și încheiate? Dacă răspunsul este da, ce norme ale Uniunii preconizează Comisia că vor fi afectate și care este calendarul măsurilor pe care Comisia intenționează să le adopte, ce va face ea pentru a asigura o reacție promptă? Și nu în ultimul rând, ce progrese s-au înregistrat în ceea ce privește măsurile pe care Comisia s-a angajat să le adopte ca urmare a rezoluției Parlamentului și, eh, raportului jurii din 2018. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Doresc acum să dau cuvântul Comisiei, domnul comisar Lenarcici. Madam President. Doamna președintă, distinși membri, sunt de acord cu părerea Parlamentului exprimată în raportul din 2018, pe care l-a menționat și autoarea întrebării, și anume că tehnologia de imprimare în trei dimensiuni poate ridica și probleme de securitate, în special de securitate cibernetică, în special în ce privește fabricarea de arme, explozibile și droguri și alte obiecte periculoase. E nevoie de o atenție deosebită în ce privește astfel de produse. Principala problemă cu armele de foc imprimate în 3D, nu că sunt defecte și se aplică directiva privind răspunderea privind obiectele, ci că aceste arme de foc au fost fabricate și utilizate ilegal, conform directivei privind achiziția și posesia de arme cunoscută și de directiva armelor de foc, fabricarea de arme, este ilicită, cu excepția cazului în care este autorizată de către autoritatea competentă din statul membru în care are loc uh, fabricarea sau asamblarea, ceea ce e valabil și pentru fabricarea prin imprimarea 3D și utilizarea de specificații tehnice disponibile pe internet. Monitorizarea situației are loc în prezent în contextul ciclului de politică UE pentru criminalitatea gravă și organizată internațională. Planul operațional de acțiune 2020 include o acțiune operativă care își propune să sensibilizeze publicul cu privire la amenințarea utilizării noilor tehnologii, cum ar fi uh, imprimantele în trei dimensiuni. Europol a prezentat în octombrie anul trecut o notificare pentru toate autoritățile de aplicare a legii în legătură cu acest subiect. Comisia pregătește un raport în ce privește aplicarea directivei care acoperă chestiuni legate în special de impactul noilor tehnologii, cum ar fi imprimarea în trei dimensiuni. Acest raport, care trebuie prezentat în septembrie anul curent, va evalua dacă e nevoie de acțiuni suplimentare în ce privește imprimarea în trei dimensiuni. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Acum, din partea grupului Alianței Socialiștilor și Democraților, timp de două minute, domnul Garcia de Blanco. Thank you, Chair. Apologies because are... Vă mulțumesc, doamna președinte, îmi cer scune, scuze. O să continui în limba spaniolă. Cu toții, când discutăm de această chestiune, suntem de acord pe marginea unui punct. Este vorba de un instrument o um, inovare tehnologică care poate aduce un grad mai mare de democratizare. Deci există aspecte pozitive în uh, această tehnologie de imprimare 3D și din punctul de vedere de a, de a evita risipa de materii de prime, de a, de a reduce uh, poluarea și prin uh, utilaje tot mai uh, de dimensiuni mai mari um, poate fi susținută o activitate productivă care ar fi utilă, de exemplu, pentru a evita transporturi inutile. Însă, în același timp, ne confruntăm cu o provocare importantă, mai ales legată de siguranță, de securitate. Anterior s-a, a fost menționată posibilitatea imprimării unor arme Um, și am văzut că asemenea evenimente chiar au avut loc în ultimele luni. Deci este foarte dificil să controlăm toate produsele obținute în urma tehnologiei imprimării 3D, uh, pentru că este foarte ușor să descarci de pe internet o schiță sau de pe dark web nu, nu a fost găsită o soluție în acest sens până acum și aș dori să cer Comisiei Europene să monitorizeze în continuare situația și din perspectiva drepturilor de autor. Există prea puține controle din acest punct de vedere despre cum uh, sunt folosite um, proprietățile intelectuale ale unor uh, ale unor autori care nu se bucură de protecția unor registrării unor uh, brevete, de exemplu. Deci, așa cum am făcut uh, pentru internet, pentru conținutul uh, digital și accesul la conținutul protejat de drepturile uh, intelectuale, cred că acest lucru ar trebui să devină valabil și vis-a-vis -vis de această tehnologie. Îmi cer scuze că mă lungesc prea mult, dar îmi doresc ca Comisia Europeană să poată să acopere anumite lacune juridice existente în continuare. Vă mulțumesc în numele grupului politic Renew, doamna Schreine Machel. Mulțumesc și mulțumesc comisarului pentru răspuns. Permiteți-mi să continui acum în limba mea maternă, olandeză. Imprimarea 3D este o tehnologie care ne-a luat prin surprindere și care are mult potențial pentru firmele europene, atât pentru cele mari cât și pentru cele mici și mijlocii. Și posibilitățile sunt infinite. Deja viața noastră a fost îmbunătățită de această tehnologie. Ne gândim, de exemplu, la imprimarea de proteze în lumea medicală sau uh, în construcții. Uh, vedem că o mică casă poate fi făcută în 48 de ore. Dar uh, și aici este o altă fațetă a monedei, dacă această tehnologie cade pe mâna cui nu trebuie. Am văzut asta la evenimentele oribile de la Hale din Germania, unde cineva a încercat să intre într-o sinagogă și astfel au fost rănite două persoane și alte două au murit. Și chit că uh, ne aduce această tehnologie multe lucruri bune, să nu închidem ochii în fața altor probleme și lucruri pericole, cum ar fi uh, imprimarea de arme și obținerea de droguri. Oare am reglementat suficient acest uh, domeniu? Și răspunsul este clar nu. Comisia pleacă de la premisa că într-adevăr a luat anumite măsuri cu uh, operațiunea Action Plan, uh, la fel și în, în ceea ce privește instanțele de poliție și de judecată și ele au fost sesizate, dar oare întrebarea este, e suficient? Pentru că într-adevăr mie mi se pare că există aici o mare lacună, mai ales în ceea ce privește proprietatea intelectuală, răspunderea civilă și Uh, desigur, directiva cu privire la armele de foc. Așa că Comisia a spus că armele sunt imprimate ilegal, dar până la urmă cum preîntâmpinăm această ilegalitate? Întrebarea mea către Comisie este concretă. Am înțeles, am, am ascultat ce acțiuni ați întreprins, dar Oare nu trebuie să vină o nouă legislație și standarde noi? Pentru că eu uh, cred că incidente precum cel din Germania nu mai trebuie să se repete și cred că de aceeași părere sunt și ceilalți de aici. Mulțumesc! Thank you very much. Now on... Mulțumim. Și acum, în numele conservatorilor și reformiștilor, trei minute, domnul Giambatski. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Să socotim. 1, 2, 3, 4 oameni sunt în sală, în plenară. Înainte de a intra în amănunte, să mă adresez dumneavoastră, doamna președinte, să vă spun ceva, ceva mai spus și în ședința anterioară și înainte. Atât de puțini oameni în sală, joi după amiază, e absolut revoltător, e rușinos Trebuie să ne schimbăm practicile. Ori uh, abolim aceste ședințe, ori oamenii să primească doar 50% din per Repet ce am spus, este absolut dezgustător cu atât de puțini oameni în sală. Vă rog să transmiteți mesajul autorităților competente. Acum revin la subiectul propriu-zis. Imprimarea în trei dimensiuni. E o tehnologie importantă care va duce la multe inovații, de exemplu în medicină. Nimeni n-ar putea prevedea lucruri precum invenția lui James Watson de acum 300 de ani. Dar sunt și riscuri și trebuie să adoptăm măsuri. oamenii imorali nu trebuie să poată să pună mâna pe arme numai pentru că deschid o pagină de internet. Astfel de arme pot ajunge în mâna teroriștilor. Simplul fapt că oamenii deschid o pagină de internet și învață cum să construiască o armă ne arată că sunt uh, lacune pe care trebuie să le eliminăm. În țara mea, Bulgaria, e o problemă cu infracționalitatea în uh, sate și orașe mici. Uneori, oamenii au nevoie de armă ca să se apere, să-și apere familia. Uneori, poți să oprești pe cineva cu arma numai dacă ai o armă la dispoziție indiferent ce măsuri se adoptă de acum încolo, asta n-ar trebui să împiedice oamenii să obțină în mod legal arme. În trecut am discutat lucruri cum ar fi interzicerea armelor de vânătoare. Asta nu va duce decât la distrugerea vechilor obiceiuri și cred că avem nevoie de alte măsuri pentru a apăra astfel de activități tradiționale. Nu uitați că singur om liber este cineva care uneori trebuie să aibă armă. Mulțumesc! And uh, my last... Și ultimul vorbitor de pe listă, domnul Slabakov, un minut doamnă președintă. Dacă, dacă îmi permiteți, aș adresa um, câteva întrebări domnului Giambatsky. Nu pot înțelege cum putem face o diferențiere între o armă imprimată tridimensional și o armă de foc uh, normală, tradițională și aș dori să-l întreb pe domnul Giambasis dacă consideră că există o diferență între cele două tipuri de uh, armă. Eu pot să înțeleg că în casa mea permit uh, să intre doar persoanelor um, pe care le cunosc. Nu știu. Nu înțeleg această legislație restrictivă prin care oamenii nu mai pot să își uh, protejeze propriile vieți. Și vă pot da un exemplu din Bulgaria. Dacă în Bulgaria, în Bulgaria, dacă cineva mă atacă cu o secură, trebuie să îi răspund cu același tip de armă. Deci uh, ce trebuie să uh, fac? Să păstrez tot felul de arme pentru a mă putea apăra împotriva diferitelor atacuri? Doamna președintă, am înțeles acum că era vorba de o întrebare adresată prin intermediul cartonașului albastru. Am înțeles bine. Deci, domnule Giambaschi, vă rog, vă dau cuvântul pentru a răspunde aceste întrebări. 30 de secunde. Vă mulțumesc, domnule Slabakov, pentru această întrebare. Sunt de aceeași părere cu dumneavoastră pentru a nu îi uh, încuraja pe oameni să-și imprime arme prin tehnologia 3D. Cred că orice cetățean care respectă legea, care nu a fost condamnat în justiție, orice bun contribuabil ar trebui să um, dispună de posibilități de a se apăra fără a fi obligat să încalce legea. Mulțumesc și acum, dacă îmi permiteți, uh, dau din nou cuvântul Comisiei. Domnule comisar Lenar, ce aveți cuvântul? Uh, honorable members, uh, thank you for this short but uh, very interesting debate. Take... Doamnă președintă, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru această dezbatere scurtă, dar foarte interesantă, pe care am notat-o, pe care o să o transmit colegilor din, din comisie și uh, acum vă pot răspunde din anumite puncte de vedere. O să încep cu perspectiva drepturilor de autor. De, de autor. Comisia de curând a cerut efectuarea unui studiu în ceea ce privește consecințele um, legate de drepturile de autor a imprimării industriale uh, 3D. Ideea acestui uh, studiu este de a vedea care vor fi consecințele asupra drepturilor de autor a dezvoltării pe scară industrială acestei tehnologii de imprimare 3D. Consiliul va um, Comisia va ține cont de rezultatele, de recomandările acestui studiu înainte de a decide care sunt uh, următorii pași de întreprins. Desigur, combaterea produselor um, contrafăcute, obținute prin uh, imprimarea 3D sau prin alte mijloace, este foarte importantă pentru Comisia Europeană. În ceea ce privește uh, fezabilitatea um, și responsabilitatea pentru produse, care se află pe piața internă. Aici avem o, direct, o directivă în acest sens și pot să, vă, pot să vă spun că a fost publicat cel de-al cincilea raport în ceea, ce privește, în ceea ce privește modul în care funcționează această directivă. În anul 2018 a fost publicat uh, acest cel de-al uh, cincilea raport. A fost publicat în același an un document de, de lucru în ceea ce privește, privind provocările, noile provocări care apar în acest domeniu și ne ocupăm uh, de un document orientativ privind uh, modul în care funcționează această uh, directivă, care va, va fi publicat la sfârșitul acestui an. Și uh, încercăm să vedem dacă ar fi util să modificăm această directivă privind uh, res, răspunderea pentru diferite produse. Incidentul pe care um, l-ați menționat, cel din Hale, a fost examinat îndeaproape cu autoritățile germane și printre uh, uh, alții, nici Bundestagul uh, german nu a ajuns la concluzia că ar fi nevoie de, uh, de modificarea cadrului legislativ, pentru că uh, codul penal uh, federal german interzice deja comercializarea armelor de foc, in, de foc, indiferent de modul în care acestea au fost produse. Cu toate acestea, Comisia va Uh, prezenta Parlamentului și Consiliului un raport privind uh, punerea în aplicare a directivei care guvernează armele de foc, uh, anexat de o verificare a um, adecvării cadrului legislativ, dacă va fi nevoie și de uh, propuneri concrete privind etic- o mai bună etichetare și o mai bună monitorizare a, a unor asemenea arme de foc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar. Am încheiat uh, dezbaterea. Procesul verbal al acestei reuniuni va fi uh, prezentat înspre aprobarea Parlamentului cu ocazia uh, începerii următoarei, următoarei reuniuni și dacă nu există obiecții, textele și rezoluția adoptată în ședința de astăzi vor fi transmise um, organismelor menționate în textul acestor rezoluții. Reuniunea s-a încheiat. Vă urez tuturor o după masă plăcută. Vă mulțumesc!